Votăm fără, dar nu cred că va fi un vot controvers, așa că haideți să încercăm să votăm fără și să și începem. Domnul raportor Engström este prezent. Îmi pare rău că n-am reușit să votăm și raportul tău, Cristian, azi dimineață. Dorești să adaugi ceva înainte de vot, Cristian? Da, aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și secretariatului. Am avut două întâlniri care au fost foarte utile și constructive. Așadar, haideți să trecem la vot. Mulțumesc, până președintele. Haideți să trecem atunci la vot. Așadar, amendamentul 1 al doamnei Gepper, cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul numărul 2 a doamnei Comi, ca nou paragraf, a, aliniat pentru împotriva se adoptă. <clears throat> Apoi un amendament retras, amendamentul 4 a doamnei Gepard pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 5 al doamnei Gephardt, cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Apoi un amendament de compromis a doamnei Gephardt și Comi. Cine este pentru acest amendament de compromis? Împotrivă? Mulțumesc, se adoptă. Așadar, devin aduce amendamentele 6 și 13, amendamentul 7, comi, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Apoi, amendamentul 8, Juvin și Cavada, raportul este împotrivă, cine este pentru, Poate va trebui să numărăm aici. Așadar, cine este pentru? Împotrivă? Așadar, respins cu un vot. Dacă sunt membri în această comisie care votează, <clears throat> dați-mi voi să vă reamintesc că dacă sunt membri în afara comisiei, aceștia trebuie să trimită un uh, mail secretariatului. Am vrut doar să vă amintesc aceste regulă. Amendamentul 9, Gephardt, pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 10, Gebhardt, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11, Gebhardt, pentru, împotrivă, se adoptă cu mare majoritate. Amendamentul 12, Juvin, cine este pentru?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 How many do you 18, okay. Against? Împotrivă? Se adoptă așadar. Amendamentul de compromis numărul 2. Juvin și Kreutzmann. Vă rog Cei care sunt pentru amendamentul de compromis 2, va trebui să numărăm și aici. Okay. Um, those against? Împotrivă? Okay, that is carried. Așadar se adoptă. 18 la 10. Caduce devin 15 și 14. Apoi amendamentul 16 comic cu amendament oral. Așadar, să pun la vot amendamentul oral. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. Amendamentul 16 devine caduc. Amendamentul 18 juvan. Cine este pentru? Este un uh, amendament de eliminare. That's 19 in favor against. 19 pentru cine este împotrivă? Okay, that's 10 against. Amendment 17. Uh, amendamentul 17 devine caduc, apoi amendamentul de compromis numărul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 19 și 20 devin caduce. Trecem așadar la votul final. Cine este pentru întregul proiect? Împotrivă? Dacă este ceva împotrivă. Se adoptă în unanimitate, așadar? Sau este cineva împotrivă? Da. Mulțumesc așadar și felicitări domnului Christian Engström pentru primul aviz uh, pentru această comisie. Sperăm uh, că ne veți susține cu succes uh,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

Este o plăcere să-i urez bun venit <clears throat> Comisarului pentru Industrie și Antreprenoriat, un nou titlu, domnule Antonio Tajani, și vicepreședinte. Pentru prima oară în această calitate prezent în comisia noastră, sunt sigur că ne va prezenta câteva puncte foarte interesante din programul pentru industrie și antreprenoriat. Dați-mi voie să vă reamintesc că, că scopul programului nostru din această după amiază și vă reamintesc că mai târziu îl vom avea printre noi și pe comisarul Dali, să vedem uh, cum ne poziționăm vis-a-vis de programul comisiei și care sunt punctele unde putem fi de acord și să adresăm întrebări pe această temă. Invit așadar pe liderii de grupuri să adreseze întrebări într-un prim tur de întrebări, iar apoi uh, dezbaterea este deschisă pentru toți ceilalți membri. Așadar, domnule Taiani, vă rog să ne spuneți ce planuri aveți pentru 2010-2011. Mulțumesc, domnule președinte, îmi cer scuze pentru întârziere. Dar am încercat împreună cu cei 27 de miniștri în domeniul turismului să studiem uh, ce soluție putem găsi pentru criza în domeniul turismului. Mă bucur să fiu astăzi aici, mai ales într-o sală nouă pentru mine. E pentru prima dată însă când vorbesc în fața doar a unei comisii, a Comisiei IMCO, unde regăsesc mulți colegi care au lucrat cu mine în trecut în cadrul Parlamentului. Această întâlnire are loc în cadrul unui dialog structurat care se desfășoară între Comisie și Parlament și al cărui obiectiv este prezentarea activității a programului de lucru a Comisiei, care a fost adoptat la începutul lunii martie în cadrul sectorului de care mă ocup eu. E un program care va reflecta multe dintre inițiativele care fac parte din strategia mai largă ce se regăsește în documentul Europa 2020. Relația mea cu Parlamentul nu este și nici nu dorim să fie o relație pur oficială care are, legă- ă, are o structură interinstituțională și atât. 14 ani am fost membru al acestei instituții și pentru mine e normal să avem o legătură continuă, constantă și chiar informal cu fiecare membru al Parlamentului. Biroul meu vă stă deci la dispoziție pentru orice informație sau inițiativă pe care am putea o porni împreună. Și eu, stimate domnule președinte, vă stau la dispoziție ori de câte ori doriți pentru a vă informa ce facem noi, aici, în clădirea Comisiei, la o distanță foarte scurtă de Parlament. Cel puțin ce ține de, comi- de uh, comisia noastră. Politica industrială este o parte esențială și una dintre principalele obiective ale Europei 2020 pentru o creștere durabilă. În vederea adoptării în septembrie 2010 a comunicării privind noua politică industrială, președintele Barroso a hotărât să întemeieze un grup de comisari care să se ocupe de politicile industriale. Eu voi avea onoarea de a fi coordonatorul acestui grup, care va discuta propunerile concrete ce vor face parte din comunicare la nivel politic, pe bază o analize a punctelor forte și punctelor slabe a sectoarelor industriale. Angajamentul e clar, trebuie să menținem, să dezvoltăm o bază industrială solidă, competitivă și diversificată la nivel european. Noua politică industrială trebuie să fie dezvoltată la nivel orizontal, integrată, trebuie să includă sectoarele de restructurare, trebuie să fie inovatoare, să stimuleze creativitatea, să se axeze pe dezvoltarea de IMM-uri, să aibă în vedere uh, domeniul materiilor prime. Sigur, avem uh, o corelare cu documentele structurale și trebuie să stimulăm competitivitatea întreprinderilor europene. Sistemul public nu poate să înlocuiască o bună gestionare a acestor companii. Însă, uneori trebuie să intervenim cu măsuri care să însoțească procesele de restructurare necesare pentru a readuce competitivitatea în structura noastră industrială. Și apoi avem un sistem de norme care garantează siguranța uh, cadrului în care funcționează operatorii economici. Europa a făcut mari pași înainte, însă Iată că încă nu reușim să avem o adevărată economie europeană coordonată și solidară și avem nevoie de așa ceva având în vedere ce se întâmplă în prezent în lume. Există mai multe industrii, cea auto, de exemplu, unde uh, furnizorii trebuie să se reinventeze, lucru care ar putea să fie stimulat de inițiative, cum ar fi cea adoptată în comisie în această dimineață, pentru aceste vehicole curate și ecoeficiente din punct de vedere energetic și foarte scurt aș vrea să vorbesc despre ele, fiindcă știm că domnul președinte Harbour acordă mare atenție acestui subiect. Comunicarea are doi piloni principali. Prima parte legată de îmbunătățirea motorului tradițional și a doua parte legată de vehiculele electrice și de alte modele de vehicule nepoluante cea electrică, cea hibridă, care folosesc energii alternative. Comisia dorește să aibă o abordare amplă și neutră din punct de vedere tehnologic. Știm care este potențialul de uh, reducere a emisiilor de carbon a acestor vehicole electrice și vrem să inițiem mai multe acțiuni pentru a promova această tehnologie. În același timp, vrem însă să ne bazăm și pe hidrogen, gaze naturale, biocarburanți și utilizarea de energii alternative în locul motoarelor convenționale. Această strategie constă în 40 de acțiuni concrete pentru a oferi stimulente financiare pentru susținerea cercetării, cercetării inovării, stabilirea de obiective pentru Fondul Social European, începând de anul viitor, tocmai pentru a stimula recalificarea și pentru a reduce emisiile poluante de CO2. În ceea ce privește vehiculele electrice, vrem să ne asigurăm că aceste vehicule sunt sigure, cel puțin la fel de sigure ca cele convenționale. Vrem să promovăm niște standarde comune care să permită încărcarea tuturor acestor vehicule oriunde pe teritoriul european, și să încurajăm instalarea de astfel de puncte de reîncărcare accesibile public. Această strategie va avea un impact care depășește industria auto, va influența stimularea resurselor, competitivitatea și crearea de noi locuri de muncă în mai multe sectoare colaterale. Strategia va aduce o contribuție importantă la dezvoltarea economică. Acesta va fi unul dintre primele obiective tangibile și trebuie să fim foarte atenți la aplicarea acestei strategii împreună cu uh, președinția spaniolă. Această colaborare va fi o platformă vizibilă pentru discursuri și discuții structurale pentru a ajuta activitatea Comisiei. Un alt subiect extrem de important este cel legat de standardizare. Știu care este importanța pe care această comisie o alocă activității de standardizare. Vehiculele electrice de care am vorbit reprezintă unul dintre exemplele care ne arată marea potențialitate a uh, standardizării, chiar și în regim voluntar, în ceea ce privește accesul pe piață. Și de aceea intenția mea este ca pe durata până la toamna viitoare să prezint un pachet ambițios care să conțină mai multe acte legislative însoțite de o comunicare pentru ca această standardizare europeană să fie integrată eficientă. Fiindcă sunt absolut convins că industria europeană va câștiga și prin intermediul unei politici moderne în acest domeniu. În ceea ce privește exporturile externe, ne gândim la dialogul transatlantic aici, dar și la colaborarea cu noile țări emergente. Trebuie să vedem care este impactul propunerelor și pe 23 martie am început o consultare online cu părțile interesante care se va încheia pe 21 mai. Fără îndoială, audierea din iunie, la care voi participa și eu, și raportul de inițiativă pregătit de comisia dumneavoastră vor îmbogăți, evident, studiul nostru o prioritate esențială și permanentă a activității mele de comisar în cadrul, în domeniul industriei, antreprenoriatului și chiar al turismului și buna funcționare a pieței sunt obiectivele noastre. Sunt foarte încântat de faptul că președintele Barroso i-a încredințat profesorului Monti sarcina de a prezenta până la sfârșitul acestei luni rezultatele unui studiu. Cred că pe 1 mai vom vedea acel document care va ajuta integrarea pieței unice. Relansarea acestei piețe, piețe unice, să-i spunem, reprezintă piatra de temelie a unei dezvoltări durabile a economiei europene, care va fi una solidă. Urmăresc cu mare interes și propunerile care vin din Parlament și care sunt incluse în raportul Greci și care invită Comisia să aibă o abordare globală în ceea ce privește strategia privind piața internă și mai ales să plaseze cetățenii în centrul acestei strategii. Sunt în totalitate de acord cu această poziție și împreună cu domnul Barnier cred că vom putea să lucrăm în acest sens, de exemplu în cadrul noului grup de comisari care se ocupă de piața internă, înființat de președintele Barroso și coordonat tocmai de domnul eh, Barnier. În cadrul mandatului meu ne vom ocupa tocmai de consolidarea acestei piețe interne. În acest context, și noul cadru legislativ pentru mărfuri adoptat în 2008 cu ajutorul sprijinului esențial al Parlamentului, putem găsi răspunsuri concrete datorită dispozițiilor care există în domeniul supravegherii pieței și al controlului produselor care vin din state terțe. Cu această politică de control a produselor, Comisia urmărește să consolideze imaginea de calitate și de încredere a mărcii europene CE. Este esențial să avem o bună supraveghere a pieței și cetățenii să știe că pot achiziționa produse sigure oriunde în Europa. Pentru a explica importanța acestei mărci CE, și pentru o bună funcționare a pieței interne și o bună uh, libertate a circulației mărfurilor și pentru a lupta împotriva abuzurilor, Comisia a lansat cu câteva zile în urmă o campanie europeană de informare referitoare la marca CE. Această campanie se va derula până la finele anului următor și se axează în special pe activitatea IMM-urilor. Subliniez încă o dată angajamentul nostru de a informa în mod constant Parlamentul și mai ales Comisia dumneavoastră cu privire la modul în care se derulează această campanie. În ceea ce privește prioritățile viitoare, Printre inițiativele de anul acesta vreau să menționez în mod special trei inițiative de simplificare. Propunerea referitoare la tractoare, care, așa cum s-a spus pe durata audierii, care a avut loc aici în Parlament și în fața comisiei dumneavoastră, este prevăzută până în vară. Văd că domnul Schwab este foarte mulțumit. Obiectivul este să se reducă numărul de texte legislative care există, în special făcând trimitere la texte similare elaborate de uh, instituții similare cum ar fi ONU, OCSE, vehiculele din categoria L cu două, trei roate și quadricicluri, se lucrează pentru revizuirea cadrului legislativ pentru aceste vehicule din categoria L, a căror adoptare este prevăzută înainte de vacanța de vară. Această revizuire va consolida siguranța și va introduce noi măsuri de siguranță. Dacă există timp și doriți, eu pot să vă prezint și alte inițiative. Intenția mea este să mă refer și la o propunere de directivă referitoare la embarcațiunile sportive care se va axa pe limitele de emisii de gaze și să uh, ne uh, referim și la directiva referitoare la aparate de radio și telecomunicații. Serviciile vor lansa o vastă consultare publică pe durata verii și încă o dată mă angajez să vă informez în mod constant cu privire la evoluția acestei inițiative, începând din toamnă. În cadrul punerii în aplicare a pachetului mărfuri, integrăm noile norme stabilită de decizia 768 din 2008 pentru consolidarea siguranței produsurilor, cum ar fi obligația agenților economici sau procedurile consolidate de evaluare a conformării la standardele existente. În încheiere am să mă refer la inițiativele cheie care în prezent sunt discutate, mai ales eh, directiva privind întârzierea la plată, un dosar esențial pentru implementarea Small Business Act și de-a cărei succes depinde existența unui cadru mult mai adecvat pentru a răspunde cerințelor IMM-urilor. Știu că comisia dumneavoastră a votat în această dimineață, dacă nu mă înșel, raportul doamnei Weiler pe baza câtorva compromisuri pe care le-am discutat săptămâna trecută cu câțiva dintre dumneavoastră la Strasburg. Ați votat deja sau urmează să votați? S-a votat deja azi dimineață. A trecut un an deja de la adoptarea acestei propuneri din partea Comisiei pentru un acord în prima lectură și nu cred, că se, va, nu cred că se va reuși adoptarea în prima lectură. Aș vrea să lansez un apel tuturor am vorbit și în particular cu unii dintre dumneavoastră, dar aș vrea să vă rog să se facă toate eforturile posibile pentru a putea să aprobați în Parlament un text care ar putea să fie acceptabil de către Consiliu pentru a putea avea, într-o primă lectură, un text care să permită din partea instituțiilor comunitare să se transmită un mesaj ferm cetățenilor și, de fapt, tuturor sectorului IMM-urilor, fiindcă acestea sunt coloana vertebrală a economiei europene. Vă solicit uh, aceste eforturi. Am vorbit în privat cu mulți dintre dumneavoastră și sunt sigur că, în final, o serie dintre ideile care vă sunt dragi dumneavoastră se pot regăsi în proiect Important este însă să ajungem să avem un dialog constructiv cu Consiliul, explicând care sunt, sigur, dorințele Parlamentului, dar și încercând să ne um, să promovăm această problemă importantă. Câteodată mai bine le e dușmanul binelui și cred că cu toții facem treabă bună, dar vă rog să fiți foarte atenți pentru a putea să nu mai pierdem încă un an fără rost. Evident, e important să găsim un compromis sau mai multe poziții de compromis. Italienii sunt foarte buni la compromis și știu că nu e un lucru ușor. Dar aș vrea să vă rog tuturor, mai ales din această comisie, care este esențială pentru acordul dorit, să faceți toate eforturile posibile în cadrul acestui dialog, chiar și informal cu Consiliul, pentru a putea ajunge la un acord care să mulțumească pe toată lumea. La urma urmei, putem găsi o soluție uh, satisfăcătoare pentru toți și cred că dacă facem acest lucru, toate instituțiile comunitare vor putea spune cetățenilor europeni care așteaptă un răspuns de la noi, deci le putem spune, iată, facem ceva bun. Textele pot fi apoi îmbunătățite, dar mesajul ferm din partea Parlamentului, Comisiei și Consiliului, cred că este cel care va duce la rezultate, chiar și politice, nu doar economice, rezultate de un mare impact. Acestea sunt lucrurile pe care am vrut să vi le prezint în detaliu și vă stau la dispoziție pentru întrebările pe care le aveți pentru mine și la dispoziția tuturor deputaților care doresc să discute niște subiecte specifice și care nu pot interveni poate astăzi în discuție. Ne putem întâlni în comisie sau la Strasburg. Mulțumesc încă o dată pentru atenție și îmi cer scuze de prins de mine. Uh, well, thank you very much indeed, uh, uh, Commissioner. And I think... Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Cred că acest număr uh, mare de proiecte în care se angajează Comisia este angajată arată că doriți să jucați un rol important în piața internă. Această comisie a dorit să vă adresez mai multe întrebări în cursul audierii dumneavoastră, însă Comisia ITRE, sigur, are mai multe drepturi uh, asupra dumneavoastră pentru că sunteți uh, mai legate de acea comisie. Apreciem uh, însă angajamentul dumneavoastră susținut în proiectele care țin de piața internă, dar și de cele industriale. Și nu, vă pot asigura că nu doar uh, domnul Schwab este entuziasmat de directiva cu privire la tractoare. Însă această comisie uh, a demonstrat și în trecut uh, că poate să trateze cu mult succes și directivele mai tehnice, și s-ar putea ca și noi uh, să venim aici cu o propunere foarte bună, dacă nu chiar perfectă. Acum avem uh, timp până la patru jumate, pentru că l-am rugat uh, și pe domnul Dali să vină puțin mai târziu datorită votului nostru de adineauri. I-am rugat așadar pe colegii noștri din grupuri să formuleze primii întrebările domnule Schwab, doamna Gephardt, domnule Bușoi, doamna Ruda, din partea conservatorilor, de asemenea, raportorul nostru în ceea ce privește standardele, iar apoi domnul Mandez, domnul Schwab, Vaida și doamna Crețabil pe lista mea de vorbitori. Dacă mai dorește și altcineva să se înscrie, a, trebuie să plecați mai repede. Poate doriți să vă informați cu privire la votul de azi dimineață? Ce am să-i dau doamnei Weiler cuvântul un pic mai repede? Haideți să începem cu doamna Comey. Grazie, caro comisar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, mulțumesc pentru intervenția aceasta atât de concretă și exactă, mai ales în ceea ce privește subiectele și propunerile concrete care deja sunt puse în aplicare și altele urmează. Aș vrea să subliniez, dincolo de bucuria domnului Harbour, Harbour și a domnului Schwab în ceea ce privește această uh, directivă privind tractoarele, fiindcă astfel în această vară se vor putea bucura de cum evoluează lucrurile. Da, pe plajă, sigur, spune doamna Comi. Îmi cer scuze, asta e caracterul nostru italian. În ceea ce privește subiectele referitoare la IMM-uri, considerăm că în Comisia noastră a pieței interne trebuie să ne axăm în primul rând pe simplificarea și reducerea uh, sarci- poverilor administrative. Simplificarea este unul dintre elementele care am, cum am văzut și în simplificarea bugetului, deci elementele care duc la relansarea creșterii economice, a ocupării forței de muncă, a competitivității, fiindcă aici avem de recuperat după această criză economică. Sunt foarte bucuroasă și deci favorabilă intenției Comisiei Europene de a prezenta în următorii ani peste 46 de propuneri care să se îndrepte în această direcție. Un alt aspect, uh, cel referitor la uh, internet și la agenda digitală. Poate în cadrul unei piețe interne e mai ușor să dezvolți armonizarea și coeziunea cu elemente care să nu se bazeze pe bariere materiale sau fizice. Internetul este deci unul dintre instrumentele foarte utile pentru tineri pentru a duce la creșterea coeziunii. Același lucru trebuie să se întâmple și cu frecvențele în bandă largă. Din păcate, nu există o uniformitate a dezvoltării în cadrul Uniunii Europene și n-aș vrea ca această dificultate să ducă la o accentuare a decalajului dintre marile și micile întreprinderi sau între zonele mai mult sau mai puțin dezvoltate. Și ca ultim element, aș vrea să menționez dificultățile cu care ne confruntăm în ceea ce privește ratificarea diverselor uh, acte normative, implementarea um, acquis comunitar, în special în cadrul pieței interne. După cum uh, știți, dat fiindcă ați fost parlamentar european, este dificil să poți comunica pe propriul teritoriu, adică atunci când ne întoarcem acasă, ce se adoptă la nivel european și mai ales cum trebuie ca acest lucru să fie transpus la nivel uh, național. Pentru ca acestea să poată să fie în concordanță și să respecte perioada economică de criză pe care o traversăm. Vă mulțumesc prin urmare pentru prezență, pentru intervenție și pentru interesul pe care l a locat IMM-urilor. um, will invite Mrs. Weiler, if, if I may. Mulțumesc. Uh, îi voi da cuvântul doamnei Weiler dacă dorește acum și cred că uh, domnul Tajani va fi bucuros să asculte o analiză a votului uh, de azi dimineață. Mulțumesc, domnule comisar și domnule președinte. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul acum, că va trebui să mă duc la medic pe urmă. În ceea ce privește rezultatul de azi dimineață, noi, deputații, cred că ne-am îndeplinit misiunea foarte bine. Din 20 de poziții diferite am reușit să găsim o majoritate. Am spus uh, intenționat 20 de poziții diferite. Acum, uh, sigur, și dumneavoastră va trebui să găsiți în discuțiile cu Uh, Consiliul uh, o majoritate care să întrunească consensul tuturor celor 27. Vă stau la dispoziție începând cu orele 8 uh, luni dimineață. Așa cum spunem în Germania, mingea este acum în terenul Consiliului. Dacă nu se va putea ajunge la un rezultat uh, similar cu cel la care am ajuns noi azi dimineață. Cred că va trebui să continuăm după pauza de vară. Cred că cu toții putem fi mulțumiți pentru că fiecare a cedat un pic, fiecare a primit ceva, deci cu toții putem fi mulțumiți. De aceea, haideți să așteptăm ce va spune Consiliul săptămâna viitoare. <clears throat> Și comisar, domnul comisar Barnier mai subliniat încă o dată cât de importante sunt ajutoarele pentru IMM-uri, tocmai în condițiile crizei actuale, au nevoie de lichidități, au nevoie de posibilitate de a lua credite. Nu, nu e totul, dar este un element foarte esențial. Și o a doua întrebare și voi um, asculta răspunsul ulterior, dacă va trebui să plec până Um, veți vorbi dumneavoastră. Eu am fost implicată și în pachetul mărfuri. Și atunci spuneam că ne, dor, ne dorim din partea Comisiei o idee substanțial nouă din partea Comisiei în ceea ce privește desemnarea produselor și uh, sigla CE. Dar a trecut ceva timp, uh, sigur, am avut alegeri, acum avem și o comisie nouă, dar cu toate astea a trecut o perioadă destul de îndelungată. Mă miră însă faptul că nu am reușit să facem progrese în ceea ce privește acest logo de calitate pentru industria europeană. Poate ne puteți spune și aici unde s-a ajuns. Mulțumesc, doamnă Weiler apoi doamna Gephardt și ulterior domnul Bușoi? Sau, dacă dumneavoastră trebuie să plecați, am să dau cuvântul domnului comisar pentru a da primele răspunsuri. Dacă sunteți de acord, domnule comisar, să răspundeți la primele două întrebări. Eh, Mulțumesc pentru întrebare. Aș vrea să clarific o serie de aspecte. Acum, doamna Comi, vicepreședinta Comi, a menționat simplificarea în ceea ce privește poverile administrative. Ieri în comisie s-a, colegiul comisiei a adoptat propunerea de simplificare a celui de-al șaptelea program cadru de cercetare și acesta este, iată, un semn care arată că lucrurile merg în direcția dorită. Deci se lucrează la simplificare chiar și la nivelul regulamentelor existente, unde e dificil să modifici lucrurile și totuși încercăm să le modificăm ca și în cazul celor făcute pentru Marco Polo. Ce ați menționat dumneavoastră referitor la internet și agenda digitală sunt parte a strategiei Europa 2020. Însă, pot să vă garantez că am să vorbesc cu doamna Cruz în detaliu pe acest subiect, fiindcă există niște chestiuni care uh, traversează ambele comisii din punct de vedere al competenței și, sigur, vom, uh, ne vom îndrepta în direcția pe care o doriți dumneavoastră. În ceea ce privește intervenția doamnei Weiler, am vorbit în detaliu la Strasburg cu privire la întârzierea aceasta de plăți. Sunt convins că se poate găsi un acord în acest sens și din ce a rezultat din discuțiile pe care le-am avut cu mulți deputați și cu președinția spaniolă, care i-am cerut să joace un rol de intermediar sau de mediator cu Parlamentul prin statele membre pentru a ajunge să găsim o soluție. Deci, în urma tuturor acestor discuții, eu sper că putem să trecem la vot înainte de vacanța de vară. Ce mă preocupă pe mine mai mult ar fi un vot înainte de vacanța de vară care să ducă la o um, discuție în a doua lectură decât un vot care să dea o soluție în primă lectură. Fiindcă eu cred că dacă avem, ratăm acest acord, se pierde un an. Se pierde un an în care am putea să dăm un răspuns IMM-urilor și cetățenilor, să le spunem de ce nu reușim să ajungem la un acord. Înțeleg că Parlamentul are pozițiile sale pe care dorește să le susțină și poate statele membre au poziții diferite sau cine știe, poate e o chestiune de sincronicitate. Știm la ce mă, știți cu toții la ce mă refer. Însă cred că până la urmă putem să găsim un acord Prin urmare, voi face tot ce îmi stă în putință pentru a încerca să ajungem la o soluție pozitivă. Voi vorbi încă o dată cu președinția spaniolă, voi vorbi și cu unele dintre statele membre. Nu pot să spun 100% că lucrurile vor merge bine, însă pot spune că se întrevede o cale de ieșire, dar sigur pentru asta e nevoie și de colaborarea dumneavoastră. Nu e destul să mă implic eu. Voi încerca să le fac pe statele membre să înțeleagă totuși că trebuie să ia în considerare indicațiile care vin la Parlament. Deci voi face eforturi în această mediere și vă mulțumesc pentru deschiderea de a participa la această activitate de mediere. Mulțumesc tuturor parlamentarilor cu care am păstrat legătura în mod constant pe acest subiect. În ceea ce privește pachetul mărfuri, o idee inovatoare pentru etichetare, încă aici nu am reușit să găsim o astfel de idee. N-am reușit să găsim acea marcă de calitate comună. Însă, există această dorință Poate n-a sosit încă momentul potrivit să transformăm această marcă ce într-o marcă de calitate. Eu nu mă opun în mod uh, neapărat, dar cred că înainte ar trebui să uh, facem uh, cunoscută marca CE și apoi să trecem mai departe, apoi să introducem o nouă marcă, un nou marcaj de calitate care ar putea da naștere la probleme. Dar, cum am spus în principiu, eu nu mă opun acestei idei. Însă, cred că întâi ar trebui să avem intrarea în vigoare și să existe o, o, o apreciere a mărcii CE, o cunoaștere a mărcii CE pe scară largă și apoi să trecem la următoarea marcă, marca de calitate. Mulțumesc, mulțumim doamnei Weiler pentru contribuție și dacă vreți acum îi ascultăm pe doamna Gebhardt, domnul Bușoi și doamna Rule. Evelyn, îți dau așadar uh, cuvântul. Doresc să le reamintesc colegilor că avem timp până la patru jumate, dar sunt convins că vă veți respecta timpul de vorbire. Mulțumesc, spune doamna Gebhardt. Uh, îmi pare bine că am ascultat acest răspuns înainte de intervenția mea, pentru că pot să reacționez și pot să vă spun că nu sunt mulțumită cu acest răspuns la cele două puncte menționate de doamna Weiler. În primul rând, atunci când este vorba de plățile întârziate, doamna Weiler a spus foarte clar că nu va putea exista un acord în primă lectură dacă Consiliul nu preia ceea ce am propus noi. Și aici marja de manevră pe care o avem noi este destul de uh, scăzută și dacă Consiliul nu are o părere, cred că ar trebui să facem o primă lectură foarte rapidă a Parlamentului, iar apoi și Consiliul să ia o decizie cât se poate de rapid, pentru că se poate ajunge așa la o decizie înainte de vacanța de vară, pentru că asta vine în uh, sprijinul transparenței. Asta Întâi va trebui să știm ce dorește Consiliul și nu să ni se spună nouă că va trebui și noi să facem concesiuni. Pe de altă parte, domnule Taian, știți foarte bine cât de important este pentru noi să ne păstrăm drepturile și aici se încadrează și transparența vis-a-vis -vis de cetățeni. Și, sigur, în această comisie sunt uh, reprezentate toate grupurile politice, dar nu și toate statele membre. Și nu e niciodată sigur 100% că votul dintr-o comisie va fi preluat uh, ad literam și de plen. Și de acest lucru trebuie să ținem cont uh, în activitatea noastră. De aceea pun sub semnul întrebării răspunsul dumneavoastră. În al doilea rând, marca CE. domnului uh, Verheugen, predecesorului dumneavoastră, îi spusesem foarte clar că instalarea mărcii CE în locul mărcilor naționale de siguranță nu poate să intre în discuție din punctul nostru de vedere ci doar în momentul în care această marcă CE capătă și un caracter uh, calitativ de siguranță și asta nu doar prin uh, verificări făcute de companiile producătoare, ci prin verificări efectuate și atestări date de uh, firme terțe, astfel încât cetățenii să se poată baza pe această marcă de calitate. De aceea și întrebarea doamnei Weiler, dacă sunteți dispus să mergem în această direcție și sigur răspunsul dumneavoastră, da, va trebui să mai așteptăm să vedem, pentru mine nu este mulțumitor ci vrem să știm ce anume își propune Comisia Europeană în acest domeniu și anume acum în timp cât mai scurt pentru a putea da un răspuns la aceste chestiuni. Mr. Buzoi, Anna Mr. Domnule Bușoi, apoi doamna Rudă. Being unprepared. Mulțumesc. Deci, nu sunt foarte pregătit să vorbesc în limba dumneavoastră, de aceea o să vorbesc în limba mea. Sunt prezent astăzi aici Uh, am uh, urmărit cu atenție expunerea dumneavoastră și mă bucură faptul că vorbiți despre o economie europeană coordonată în sensul în care trebuie să acordăm o importanță mai mare pieței interne. Eu cred cu sinceritate că o piață internă cât mai eficientă, cu cât mai puține bariere în fața liberei circulații a bunurilor, a serviciilor, nu poate fi decât un avantaj pentru industria europeană. Pentru că o industrie cât mai mobilă, cu cât mai puține bariere și obstacole administrative, poate fi o industrie mai competitivă pe plan global, în fața unor competitori puternici din America sau din Asia. Am uh, văzut programul dumneavoastră de lucru, cel puțin subiectele care sunt în directă legătură cu activitatea comisiei noastre. Am văzut intenția privind uh, uh, prezentarea unei comunicări privind rezultatele pe termen mediu ale Small Business Act. Credeți-ne că și pentru noi întreprinderile mici și mijlocii se află în centrul atenției noastre iar în legătură cu dezbaterea avută mai devreme pe tema plăților întârziate, vreau să vă asigur că uh, varianta care a fost astăzi votată în Comisia IMCO este mult îmbunătățită față de variantele care circulau în urmă cu ceva timp. Mingea este într-adevăr acum în terenul Consiliului, dar vreau să vă asigur că nu este nici de cum un măr otrăvit pe care îl trimitem acolo uh, pentru că am vrea să ne uh, punem în valoare superioritatea. Este vorba pur și simplu de viziunea Parlamentului, care poate fi în continuare negociată, dar care poate fi pe deplin acceptată de către statele membre. În final, uh, am vrea să vă pun o întrebare concretă. Am văzut că intenționați să prezentați o comunicare privind uh, competitivitatea sectorului de construcții sector de construcții care uh, în timpul crizei economice a fost extrem de puternic afectat. Aș vrea să vă întreb dacă vizați și unele măsuri concrete pentru sprijinirea sectorului de construcții în perioada următoare, pentru că fără o strategie coordonată la nivel european, dată fiind criza economică și blocajul pe care sectorul de construcții l-a resimțit în multe dintre țările europene, mai ales cele aflate în plină dezvoltare, cred cu sinceritate că uh, fără un sprijin adecvat uh, va fi foarte greu acestui sector să depășească criza economică. Grație mult! Uh, Mulțumesc, domnule comisar. Doresc să întăresc încă o dată cele spuse de doamna Gebhardt. Îi împărtășesc întru totul opinia noi am uh, dat un vot astăzi în comisie și am ajuns la un acord în ceea ce primește anumite compromisuri esențiale, dar negocierile nu pot uh, începe decât uh, după o primă lectură absolut regulamentară în plen Sigur că dacă Consiliul va prelua opinia noastră motamo, putem să încheiem acest acord în primă lectură. Știți însă că astăzi am modificat în mod esențial documentul prezentat de comisie. De aceea nu putem începe deja de acum să discutăm uh, noi compromisuri. Doresc să mai subliniez încă ceva. Aceste uh, acordurile în primă lectură, respectiv negocieri în spatele ușilor închise, sunt o procedură nedemocratică și oferă o marjă mult prea mare de manevră Comisiei. Noi aflăm uh, foarte puțin despre cele ce se întâmplă în Consiliu și pe această bază nu putem fi de acord cu compromisuri. În plus, eu m-am uh, ars deja o dată, vă aduceți aminte, directiva cu privire la jucării. Avem în Germania tot mereu probleme cu uh, Uh, indicatorii în ceea ce privește jucăriile. Aici Comisia ne-a promis că va veni cu indicatori noi și abia aștept să văd uh, care vor fi. Apoi, dumneavoastră, Așa cum uh, spuneați când ați vorbit de pachetul mărfuri, răspundeți și de domeniul supravegherii pieței. Și tocmai aici există deficite majore în statele membre. Și dacă vorbim de etichetare CE, atunci în același timp trebuie vorbit și de supravegherea pieței, pentru că doar atunci această marcă CE poate fi eficientă dacă funcționează și supravegherea pieței. <clears throat> Și doar uh, foarte puține state membre s-au oferit uh, să investească mai mult în acest sens. Mi-aș dori ca în acest uh, sens, în contextul supravegherii pieței, să fiți uh, mai precis în ceea ce privește statele membre. Mulțumesc, spune domnul Harbour. Domnule Tajani, aveți cuvântul. M-am exprimat în limba italiană, poate nu s-a înțeles bine ce am vrut să spun cu privire la această propunere de directivă referitoare la plățile întârziate? N-am cerut Parlamentului să-și schimbe poziția. Fiindcă, totuși, interesul este să răspundem la milioane de cetățeni, la un jumătate de miliard de cetățeni, la milioane de IMM-uri care angajează mulți oameni și știm că problema cheie pentru toți aceștia o reprezintă accesul la credite. Și pentru a avea acces la credit, trebuie ca plățile să fie făcute în timp util. Dacă plățile nu sunt făcute în timp util, oamenii vor fi concediați, se pierd mii de locuri de muncă. Deci e o problemă și de politică socială, nu doar de protejare a intereselor unora sau altora. Și de aceea insist și cer Parlamentului să nu încalce nicio regulă, să nu renunțe la niciun drept al său. Vreau să vorbesc foarte clar, cum am făcut întotdeauna. Vă rog să mă înțelegeți, Parlamentul este liber să facă ce vrea. Parlamentul poate decide tot ce dorește. Ce spun eu este că pentru interesul a milioane de oameni, ar fi o idee bună să se aprobe textul propunerii de directivă într-o primă lectură. Dacă Parlamentul nu vrea să accepte propunerile Consiliului și dacă Consiliul nu acceptă propunerile Parlamentului, eu nu spun că Parlamentul trebuie să accepte uh, propunerile Consiliului, pentru o căsătorie e nevoie de două persoane care să fie de acord. N-am văzut o căsătorie într-un singur om. Uh, deci trebuie să avem un acord într-o primă lectură. Dacă vrem să pierdem încă un an, îl pierdem. Eu am făcut doar un apel. Am spus însă că apelul nu l-am lansat doar pentru Parlament, deci pentru această comisie. L-am lansat și la nivelul Consiliului și cred că e datoria Comisiei să lucreze pentru a obține un acord. Eu nu aș vrea ca parlamentarii să renunțe la prerogativele lor, nu-mi permit așa ceva. Dar o prerogativă a Parlamentului este și să facă politică și în politică pentru a ajunge la un acord, așa cum s-a ajuns astăzi în Comisie, e nevoie de compromisuri și acestea pot să uh, fie găsite și atunci când ajungem la votul în plen. Și am 15 ani de experiență în Parlament și știu că uneori, pentru a obține un rezultat pozitiv și a răspunde nevoilor cetățenilor, a lucrătorilor, celor care riscă să-și piardă locul de muncă din cauza acestor plăți întârziate, fiindcă știm că IMM-urile trebuie să primească banii la timp, dacă nu n-au cum să plătească salariile la finele lunii pentru lucrători. Deci asta e ce mă preocupă, mai ales în această perioadă de criză deci nu ne gândim la o perioadă normală. Perioada în care trăim e una specială și de asta am făcut acest apel. Și cred că e o datorie politică a unui comisar european să apere o propunere care a fost moștenită de la comisarul anterior, să o susțină în fața Parlamentului și a Consiliului fac acest apel pentru dumneavoastră că sunt, sunt aici. Uh, dacă aș fi la Consiliu, aș face același lucru acolo. V-am spus că am lansat acest apel și la nivelul președinției spaniole pentru ca aceasta să intervină la nivelul statelor membre pentru a putea uh, netezi lucrurile și pentru a putea să se ajungă la un acord cât mai repede posibil nici de cum n-am avut intenția să încalc prerogativele parlamentarilor. În ceea ce privește marca, știu foarte bine că marca CE nu e o marcă de siguranță. Repet simplu, încă o dată, ce cred eu. Deocamdată, Comisia nu intenționează să pună în aplicare această marcă de calitate. Avem marca CE, există o campanie care tocmai a fost inițiată pentru ca această marcă să fie cunoscută de cetățeni. E nevoie și aici uh, există invitația ca această ca comisia să intervină la nivelul statelor membre pentru a ne asigura că există o supraveghere adevărată, nu doar una de formă. Deci, asta e direcția pe care o vom urma. Chiar dacă în principiu nu mă opun unei mărci de calitate, în prezent Comisia nu crede că e momentul să începem cu această marcă de calitate. Continuăm cu marca CE. Știu că nu e o marcă de calitate, dar această marcă arată faptul că se respectă normele comunitare și, prin urmare, uh, este o marcă ce informează faptul că au fost respectate anumite norme sau standarde. Asta nu înseamnă că e un produs de calitate, sigur. În ceea ce privește coordonarea la nivel economic sunt în totalitate de acord, am spus și repet, nu putem să ne confruntăm cu o criză din care sper să ieșim cât mai repede, fără să avem o coordonare la nivelul politice economice care nu, poate să, în care nu putem găsi niște soluții protecționiste sau naționaliste. Astea ar fi cele mai bune, ale, cele mai proaste alegeri, scuzați-mă, pe care le-am putea face. În mod aparent, o alegere protecționistă ar părea o soluție. Dar cei care lucrează la nivelul pieței interne știu că acesta este o soluție proastă. N-am fi aici să lucrăm pentru consolidarea pieței interne dacă n-am ști că e o idee bună piața internă și politica economică uh, coordonată și comună reprezintă fața și reversul aceleași medalii și dacă aceste lucruri n-ar funcționa în tandem, economia noastră ar fi mult mai slabă. În ceea ce privește competitivitatea sectorului de construcții și am văzut că mă urmăriți cu atenție în activitatea mea, sunt uh, aici pentru a vă confirma că intenția mea este să inițiez un studiu pentru a putea apoi elabora o strategie în care să se evalueze posibilitatea de a consolida rolul sectorului construcțiilor, care este foarte importantă, mai ales din punct de vedere al locurilor de muncă. Însă, deocamdată nu am definit această strategie. Sunt sigur că lucrurile trebuie relansate aici, dar înainte de a porni la drum și de a vedea ce trebuie făcut pentru a consolida acest sector, e nevoie de un studiu de impact. E nevoie să se identifice anumite priorități și să se structureze măsurile de coordonare. Și e puțin prea devreme să definesc o propunere concretă. Aceasta va fi prezentată în 2011. Mai am nevoie de puțin timp pentru asta, dar există voința de a sprijini acest sector care pentru anumite produse de calitate deja se regăsește la nivelul uh, acestor marșe portări. De exemplu, cerem constructorilor să nu cauzeze poluare. Dar știm că e un sector care se găsește în dificultate. În Spania, de exemplu, uh, această criză a uh, dus la niște lovitori puternice care au fost resimțite în acest sector. Și de aceea spun că intenția mea este fermă pentru relasarea acestui sector. Avem 5 ani la dispoziție, acum ne-am ocupat de industria auto, uh, apoi um, avem multe lucruri la care lucrăm. Și fiindcă acest sector de care vorbim e un sector sensibil, sensibil și diferențiat, trebuie ca lucrurile să fie analizate cu atenție. Și orice eh, sugestie pe care mi-o puteți face, o voi aprecia foarte mult și uh, o voi transmite mai departe serviciilor care lucrează la acest proiect pentru a fi evaluată și uh, să reprezinte, de ce nu, o contribuție foarte importantă. Mulțumesc foarte mult. Rămânem însă, sunt, avem foarte puțin timp la dispoziție. O să-i dau cuvântul reprezentantului uh, conservatorilor și reformiștilor, apoi domnul Dion, domnul Mandes, dar vă rog intervenții scurte, domnul Styler și domn doamna Corața Bild. Nu vreau să fiu foarte insistent cu timpul, dar avem numai 10 minute la dispoziție și vă încurajez să vă limitați la numai câteva minute fiecare. Și vom porni cronometrul ca să vă ajutăm să vă orientați. Ja obecnie děkuji za představení. Domnul Coșnic, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea acestui plan de lucru. Grupul meu, conservatorii și reformiștii, vă promite că va urmări cu mare atenție activitatea dumneavoastră, pentru că, într-adevăr, nu avem foarte mult timp la dispoziție. Nu vreau să mai relansez discuția privind um, plățile întârziate, dar trebuie să vă confirmăm că noi toți, toți colegii mei de aici, am investit absolut tot ce aveau în, acest, în aceste eforturi și um, comisia va rămâne pe poziție. Comisia noastră își va uh, menține poziția. Am auzit uh, câteva cuvinte care, un cuvânt care mi-a plăcut foarte mult și anume competitivitatea. Pentru că un politician în poziția dumneavoastră în zilele de astăzi și în Europa de astăzi care se luptă cu criza, trebuie cu siguranță să se axeze pe competitivitate și una din condițiile competitivității este procesul de standardizare este foarte important pentru comisia noastră și am decis să, să elaborăm un raport din proprie inițiativă privind standardizarea și uh, împreună cu uh, raportorii din umbră am dorit să vă invităm la o audiere uh, pe 23 iunie, o audiere care privește tocmai subiectul standardizării. Biroul dumneavoastră mi-a spus că ați putea să veniți cu această ocazie. Uh, și o întrebare. Predecesorul dumneavoastră, domnul Verhoeven, s-a ocupat și de de reducerea birocrației. Uh, lucrând în colaborare cu o comisie specială de luptă împotriva birocrației. Uh, și domnul Barroso a inclus acest subiect în portofoliul său și uh, este unul din motivele pentru care partidul meu a votat pentru domnul Barroso și aș dori să știu care este situația uh, actuală în ceea ce privește reducerea birocrației. Domnul Diu. Voorzitter, um, en ook uh, dank aan de commissaris. Mulțumesc, domnule comisar. Ceea ce ne-ați spus uh, vine în sensul așteptărilor noastre și preocupărilor noastre. Este într-adevăr un punct de plecare uh, în ceea ce privește simplificarea pentru IMM-uri. Aceasta rămâne o prioritate esențială pentru noi și vă asigurăm, domnule comisar, că continuăm să primim uh, plângeri și reclamații din partea IMM-urilor care se uh, sunt pur și simplu copleșite de tot acest proces birocratic și suntem conștienți de problemele lor. Și iată o întrebare pe care am putea să o adresăm tuturor comisarilor. Aveți uh, contacte cu IMM-urile? Sunteți bine informați de problemele lor? Au posibilitatea să vă transmit uh, reclamații? Se pot adresa direct uh, dumneavoastră atunci când se confruntă cu probleme? Și în al doilea rând, piața internă este foarte importantă și pentru cetățenii europeni, pentru toți consumatorii. Suntem de acord uh, pe acest subiect și în momentul în, în care discutăm despre agenda digitală, uh, am pus de altfel aceeași întrebare și comisarului Cruz, doresc să vă întreb ce se întâmplă cu acest proces? De exemplu, cetățenii în vârstă au acces la internet? Un alt punct foarte important. Uh, uh, cu toții cunoaștem uh, perioade de restricții bugetare și vă întreb, se vor acorda fonduri crescute cercetării? Acesta ar fi un lucru foarte bun. Și pe de altă parte, ce se întâmplă cu toate aceste inițiative privind uh, internetul, privind um, avantajele pentru agenții economici și pentru cetățeni din punct de vedere electronic? se dorește crearea de fonduri specifice, inclusiv de fonduri pentru inovație, e bine, cum ne putem asigura pentru că aceste fonduri nu sunt risipite, pentru că este nevoie de ele în niște sectoare cruciale. Și nu este o problemă legată numai de relația între Consiliu și Parlament. Din potrivă, considerăm că este vorba aici de um, poziția unei instituții care are o opinie pe un anumit subiect și dorește ca opinia asta să fie respectată și dacă vă ocupați de IMM-uri, ar trebui să vă aduceți aminte că aceste uh, întreprinderi au cerut să beneficieze de reguli mai flexibile. Da, cred că trebuie să continuăm acum cu restul listei de vorbitori și apoi îl voi invita pe domnul comisar să acopere cât mai multe puncte uh, poate în așteptarea domnului uh, Dali. Domnul Mendes, domnul Schwab, domnul Teller și doamna Corața Bild. Domnul Mendes. Uh. Mulțumesc, domnule comisar. Uh, Problema pieței interne și de altfel aici uh, este și cauza reclamațiilor, e bine, această problemă vine din aplicarea diferită a directivelor și regulamentelor. Sperăm că în următoarea perioadă vă veți ocupa de tot acest dispozitiv reglementar care trebuie să fie aplicat în același mod de către toate statele membre. Uh, lucrurile nestând așa în prezent. În Comisia Jurii am vorbit despre responsabilitatea managerilor și sper că veți putea susține această propunere în cadrul Comisiei. Adică uh, acei uh, directori de mm, companie care abuzează de poziția lor trebuie să fie considerați responsabili din punct de vedere civil. Uh, să nu li se impună numai o simplă amendă pe care oricum compania o va plăti în locul lor. Acum o altă problemă, etichetarea. Uh, s-a votat deja un text în acest sens și sper că în cadrul comisiei veți insista că veți fi purtătorul nostru de cuvânt în fața comi uh, Comisiei și a Consiliului. În calitatea noastră de Comisie IMCO am avut o poziție foarte clară și Estimăm că produsele care sunt fabricate în exteriorul Uniunii Europene trebuie să facă obiectul unui mm, proces de informare foarte clar pentru consumatorul european, uh, reciprocitatea neexistând, uh, pentru că și China și alți parteneri economici solicită acest gen, același gen de informații. Uh, thank you, Mr. Mendes. Uh, can I just... Uh, mulțumesc, domnule Mendes. O să-i urăm bun venit în curând comisarului Dali și echipei sale. Urmează domnul Schwab. Antonio, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, Antonio. Pentru început aș dori să-ți mulțumesc și nume personal, ci și numele PPE pentru buna colaborare în ceea ce privește directiva plăților întârziate. A fost o colaborare foarte bună, chiar dacă nu am fost de fiecare dată de aceeași părere și cred că schimbul de opinii în ceea ce privește progresele viitoare pe marginea acestei uh, directive nu trebuie să fie făcut uh, sub formă de confruntare, dar sigur, important este să încercăm să ajutăm IMM-urile cât se poate de rapid. Și, desigur, și după votul din plen putem să rugăm pe raportoare să intre în negocieri cât se poate de repede și trebuie să subliniez uh, numele PPE că și noi suntem interesați să ajungem cât mai rapid la o soluție. Comisarul um, pentru Industrie are cele mai multe dosare în ceea ce privește competența comisiei noastre, de aceea sper că vom avea o colaborare foarte bună și aici aș dori să mai repet încă o dată. Temele care țin de jucării și mărimea ambalajelor au fost Uh, menționate ca prioritare de uh, predecesorul dumneavoastră, uh, de domnul Verheugen. Aici poate că ar trebui să devenim mai transparenți și vis-a-vis -vis de public și tot aici se încadrează și inițiativa de reducere a birocrației din partea Comisiei. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, Commissioner. Points on electric Mulțumesc. Există o companie în Glasgow um, specializată în uh, autovehicole și aș fi interesată să văd care este contribuția în ceea ce privește procesul de standardizare a autovehicolelor. Um, în al doilea rând, comunicarea privind competitivitatea sustenabilă um, a industriei europene. Știu că această directivă este blocată la Consiliu și aș vrea să știu care este calendarul acestei comunicări. Uh, am dorit să, ca, să avem acest document cât mai repede în Parlament. Și acum, în ce privește standardizarea, uh, Uh, salut propunerea privind standardizarea. Probabil că domnul președinte v-a spus, uh, la sfârșitul lui mai va avea loc o vizită în Elveția, tocmai pe acest subiect și mm, mai sunt foarte multe lucruri de făcut, așa cum au spus și alții vorbitori. Uh, trebuie să ne bazăm pe aceste standarde, să întărim competitivitatea și calitatea, propunând standarde înalte cetățenilor noștri. Mulțumesc, doamna Corața Bild. Veramente. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă spun că apreciez foarte mult faptul că discutați despre relansarea competitivității ca uh, centru al activității dumneavoastră, că ați lansat atâtea inițiative că, și că aveți uh, părerea că IMM-urile sunt coloana vertebrală a economiei noastre și vreau să mă alătur colegilor care v-au întrebat ce vreți să faceți concret pentru a pune în aplicare această legislație care se numește Smarter Legislation, mai inteligentă. Apelul dumneavoastră în ceea ce privește întârzierile la plăți a fost clar. Cine n-a înțeles n-a vrut să înțeleagă și eu am să uh, mă implic și am să mă implic pentru a ajuta la obținerea unui acord cu Consiliul cât mai repede posibil. Este adevărat că există milioane de IMM-uri care așteaptă de la noi un răspuns și nu putem să mai întârziem încă un an. În ceea ce privește standardizarea, aș vrea să vă întreb cum intenționați să implicați, expertiza care există la nivelul companiilor și sper că veți ține cont de această expertiză atunci când formulați propunerea. Există cunoștință la nivelul companiilor, pe piață există o expertiză foarte importantă care trebuie utilizată. Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc. Nu mai avem mult timp la dispoziție. Domnul comisar probabil o face câteva comentarii și pentru restul întrebărilor puteți să le transmiteți colegilor detalii. Aveți cuvântul pentru concluzii. Mulțumesc. Eu nu am o perspectivă birocratică asupra Comisiei Europene. Este clar că tot ce voi putea face pentru a o ușura birocrația, care este o barieră în activitatea IMM-urilor și nu doar a lor, pentru a lucra mai bine, eu voi face acest lucru. Eu nu sunt uh, competent în domeniul simplificării administrative, nu e mandatul meu, dar în sectorul meu și ca membru al Colegiului Comisiei voi face tot ce îmi stă în putință pentru a accelera lucrurile. Am făcut și când am fost comisar transporturi cu Marco Polo, voi face și acum atunci n-am putut schimba regulamentul fiindcă era prea complicat, prea vechi, dar e o inițiativă pe care intenționez să o repet și pe viitor. În ceea ce privește Small Business Act, acesta este un subiect la care revenim adesea în cadrul discuțiilor. Știți cu toții că este prevăzută în a doua jumătate a anului 2010 o revizuire și ne bazăm și pe feedback-ul din partea factorilor interesanți, care este foarte important, și sigur și din partea Parlamentului. În intervenția unei dintre colegi ați uh, menționat faptul că în multe state nu a fost pusă în aplicare sau nu cum trebuie. Uh, nu putem spune că uh, putem avea o baghetă magică și să facem ca Small Business Act să fie aplicat. E nevoie de timp. În același timp, însă, nu trebuie să Uh, uităm că trebuie să transmitem semnale IMM-urilor. Și în toate călătoriile mele în diferite state mă asigur că vizitez și un IMM pentru a transmite aceste semnale pozitive. Există programe pentru uh, IMM-uri și uh, noi intenționăm să le creștem. În această dimineață am fost la Comisia Industrie și am discutat pe acest subiect și tot ce va putea fi făcut pentru implementarea Small Business Act va fi făcut. Eu voi face și vă garantez dumneavoastră tuturor Parlamentului uh, angajamentul pentru sprijinul IMM-urilor. La fel și în ceea ce privește Made In. Știu că din partea serviciilor comisiei a fost o oarecare neînțelegere. Dar eu nu pot să-mi neg uh, activitatea mea de parlamentar. Eu am promovat colectarea de semnături în mandatul anterior în Parlament și n-au cum să renunț acum la ce am făcut. Solicitarea mea este aceeași. Noi trebuie să ne uh, protejăm produsele și piața internă. Deci aici nu e vorba de a bloca tranzacțiile comerciale, ci de a avea produse de calitate. Marca Made in nu știu dacă sunteți de acord, asta este părerea mea personală, dar această marcă reprezintă o formă de protecție și pentru consumator și pentru companiile noastre. În ceea ce privește relansarea competitivității, mă implic în totalitate în acest sens. Dar competitivitate înseamnă și inovare, înseamnă și standardizare. E o strategie care trebuie abordată dintr-o perspectivă de ansamblu. Toate lucrurile care au rezultat din discuțiile pe care le-am avut în această săptămână uh, țintesc către un sistem european mai competitiv, către IMM-uri europene mai competitive. Și uh, noi încercăm să găsim soluții politice la problemele care există, fiindcă asta vrem, asta vreau, ca aceste IMM-uri să fie mai competitive. Un comisar care s-ar transforma într-o legumă și care ar sta imobil uh, și s-ar uita la ce se întâmplă în jurul lui, n-ar fi un comisar care se implică la nivel politic. Am făcut un apel la început. Asta vreau să fac eu, să fac politică și asta înseamnă să dai naștere la discuții. Domnul Schwab a menționat aici că de multe ori am vorbit și, deși uh, avem o origine oarecum similară din punct de vedere politic, au fost momente în care n-am fost de acord, dar întotdeauna am încercat să găsim o soluție de compromis. Eu nu cred că găsirea unei soluții de compromis e o greșeală. În politică e nevoie de astfel de soluții de compromis. Asta nu e un cuvânt rău. Uh, dacă vreți să-i spunem în loc de compromis acord, îi spunem acord. Uh, că, dat fiind că uh, dacă discută trei, trebuie să găsim un acord în trei. Dacă pierdem timpul și nimeni nu renunță la pozițiile lui, nu o să uh, câștigă nici ideea sa, nici ideea altuia. Nimeni nu poate promova o idee 100%, 60% dintr-o parte, 60% din alta. Eu sunt gata să renunț parte, la partea poziției mele dacă acest lucru va duce la o soluție care pe plan general este bună pentru toți. Deci pot face un pas în urmă și apoi în timp să mă gândesc că acea lege va fi modificată. Asta nu înseamnă că eu îmi schimb radical ideile sau că nu mai vreau să apăr anumite poziții, dar compromisul e necesar. Și în ceea ce privește cele spuse de Young cu privire la libertatea contractuală, eu apăr și domnul Schwab știe asta, libertatea contractuală. Dar dacă e nevoie să se găsească niște acorduri, trebuie să evaluăm termenii, trebuie să discutăm despre ocazii, despre condiții, despre zile și să vedem nu există un principiu universal valabil. Trebuie să încercăm să găsim o soluție legislativă eficientă. Ce vrem noi? Nu fiecare să-și apere propria poziție și fiecare să arate că el are dreptate. Obiectivul nostru este să permitem IMM-urilor să poată să obțină ceea ce își doresc să obțină. Și numai așa putem merge înainte. Poate că am vorbit prea mult pe acest subiect, să trec acum la standardizare. Vom continua să lucrăm aici cu uh, acest este un instrument esențial pentru dezvoltarea pieței. Am uh, domnul Știl m-a întrebat în ceea ce privește Uh, standardizarea. Există mandatul de a dezvolta anul viitor o normă armonizată pentru sistemele de electrice de încărcare a vehiculelor electrice. Dacă vom primi propuneri și uh, sugestii din partea industriei, acestea vor fi apreciate. Cum am spus, după părerea mea, Comisia Europeană nu este un aparat birocratic și asta am spus întotdeauna. Și apreciem toate contribuțiile și din partea companiilor și din partea Parlamentului pentru a putea găsi niște răspunsuri bune pentru cetățeni. Sarcina noastră nu este să ne apărăm întotdeauna poziția noastră, ci sarcina noastră este să găsim cea mai, cel mai bun răspuns posibil pentru o jumătate de miliard de cetățeni care ne urmăresc cu mare atenție. Dacă noi nu vom putea să le dăm răspunsuri acestora, cum a spus domnul Schwab, va crește uh, neîncrederea și nemulțumirea față de instituțiile europene. Nu i-am uh, nu întotdeauna cetățenii se înșală când uh, nu mai au încredere în noi. Uneori noi am fost de vină fiindcă n-am putut să le inspirăm încredere. De asta spun că trebuie să facem tot ce putem pentru ca cetățenii din Uniunea Europeană să poată avea cea mai bună viață eh, posibilă. Și acest instrument al pieței unice este un instrument esențial pentru o viață bună a cetățenilor europeni. Uh, well, uh, Commissioner, thank you very much indeed. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră și pentru răspunsurile atât de entuziaste și pasionate la întrebările ridicate de colegii noștri. Sunt aspecte pe care vom continua să le dezbatem cu dumneavoastră, dar cred că putem să înaintăm împreună în direcția cea bună. Uh, cred că ați acceptat să veniți la audierea din 23. Standardizarea este un subiect foarte important pentru noi um, există și alte teme foarte importante, uh, ca de exemplu vehiculele ecologice și cred că um, compania despre care vorbea doamna Styler din uh, Scoția va fi una din uh, prima, primele beneficiare. domnul comisar confirmă că va fi prezent pe 23 la, la audiere. Domnul președinte, vă mulțumesc. Vă mulțumesc mult, domnule comisar, pentru prezență. Uh, so, ladies and gentlemen. Domnul președinte, doamnelor și domnilor, avem o după-amiază foarte intensă. Doi comisari uh, au venit uh, să discute cu noi și pentru a prezenta programul de lucru al Comisiei. Ne face mare plăcere să îi urăm uh, bun venit uh, domnului uh, Dali, pe care îl vedem pentru prima dată după audierea sa de Știu că ați fost foarte ocupat, știu că ați avut o vizită în Statele Unite și știu că am fi foarte interesat să auzim mai multe lucruri uh, legate, bineînțeles, de activitatea noastră. O să vă dau cuvântul și între timp vom uh, stabili și lista de vorbitori, așa cum am făcut și până acum. Intenționez să dau prioritate reprezentanților grupurilor politice și m-aș bucura să avem o discuție și mai informală. O să tratăm puțin această sesiune de discuții în mod diferit, uh, pentru ca membrii uh, să nu se simtă, membrii comisiei noastre să nu se simtă neglijați. Um, o să deschid o listă de vorbitori mai generală și nu o să mai pun atâta presiune asupra coordonatorilor. John, îmi face o mare plăcere să vă revăd și vă dau cuvântul. Thank you very much, Malcolm. Mr. Chairman. Mulțumesc, dragi membri. Așa cum ați uh, spus, este prima mea reuniune. Vreau să vă mulțumesc pentru această ocazie. Vreau să vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați arătat-o. Este o onoare să am această ocazie de a avea un schimb de idei cu dumneavoastră privind modul în care doresc să-mi asum responsabilitatea de comisar. Um, bineînțeles, cu obiectivul comun de a uh, avea ca prioritate um, uh, consumatorii și pacienții um, co- niște consumatori um, autonomi și informați sunt um, cheia uh, succesului pieței unice. Uh, schimbarea obiceiurilor consumatorilor este esențială pentru o economie sustenabilă. O piață internă care funcționează în favoarea consumatorilor, mai ales în favoarea celor mai vulnerabili dintre ei în viața lor de zi cu zi, este esențială pentru reconectarea, restabilirea legăturii cu cetățenii. Uh, importanța acestei dimensiuni transversale a politicii privind consumatorii se reflectă și în faptul că um, aspectele legate de consumatori fac parte din portofoliul a mai multor uh, comisari. Um, este clar că politica privind consumatorii este din ce în ce mai importantă și este nevoie de un efort uh, și mai susținut pentru a avea o abordare coerentă. De aceea uh, mi propun să lucrez în uh, cooperare cu comisarii, cu colegii mei comisari. Vom avea discuții de la caz la caz, vom dezbate strategia de ansamblu care este necesară pentru mm, consumatorii europeni, precum și politicile specifice în acest acest sens. Avem deja la dispoziție mai multe instrumente care pot fi aplicate, ca de exemplu tabloul de bord al consumatorilor și studiile de piață sunt exemple bune care ne ajută să continuăm identificarea și uh, intrarea sau abordarea celor probleme care există pe piețele europene aceste instrumente ne uh, furnizează date și expertiză privind um, comportamentul consumatorilor, care la rândul uh, lor pot să ne ajute să dezvoltăm regulamente mai adecvate și politici potrivite. Uh, mă voi baza pe expertiza rețelelor noastre de grupuri de consumatori și pe autoritățile naționale responsabile în acest sens. Um, dacă activitatea noastră trebuie să fie benefică pentru consumatori, lor, ei bine, trebuie să începem prin a îi asculta pe aceștia. Și salut sugestia raportului HED um, de a avea un raport anual privind interesele consumatorilor și modul în care acestea sunt integrate în politicile europene. Colaborarea în cadrul colegiului uh, va fi uh, susținută și de o colaborare strânsă la nivelul serviciilor. DG Sanco va lucra cu colegii din celelalte uh, direcții generale prin intermediul unui grup inter per servicii privind, afaceri, privind politica um, consumator, um, legată de consumatori pentru a coordona și pentru a se asigura că interesele consumatorilor sunt bine uh, incluse în politicile comisiei. Uh, putem uh, face acest lucru printr-o anticipare a, a progreselor, prin participarea evoluției acestor interese și prin acordarea de timp și de resurse în munca de pregătire împreună cu a, comisarul responsabil și cu serviciile acestuia. De exemplu, am fost implicat îndeaproape în revizuirea liniilor directoare a, de către vicepreședintele Almunia, care a dus la o îmbunătățire a condițiilor pentru comerțul electronic, comerțul a, um, online. Integrarea intereselor consumatorilor în politicile comisiei nu este întotdeauna legată de modul în care ne putem uh, desfășura propriile inițiative, ci despre modul în care putem include perspectiva consumatorilor în um, alte uh, domenii în care ne putem utiliza puterea de convingere, expertiza și instrumentele. Bineînțeles, acest lucru se referă și la uh, domeniul care îmi revine în mod direct, dar și uh, la domeniile care intră în, uh, în uh, portofoliul colegilor mei comisari. Vă asigur că vom continua cu inițiativele care sunt um, deja identificate prin uh, programul de lucru al Comisiei. Astăzi, la două decenii după crearea pieței interne, există în continuare obstacole care îi împiedică pe um, oameni, pe cetățeni să se bucure de potențialul de plin al acestei piețe interne. Agenda Europa 2020 își propune să elimine aceste bariere și să um, aducă Europa pe uh, drumul către o creștere inteligentă, sustenabilă și inclusivă la întâlnirea cu domnul Monti am arătat că este nevoie de nou, un nou impuls pentru piața internă și de implicarea cetățenilor, ceea ce impune o abordare cu adevărat axată pe interesele consumatorilor europeni. Și îmi face plăcere să aflu că astăzi ați uh, votat uh, raportul domnului Grec, uh, care Uh, a pus acest concept în centrul uh, raportului său și uh, sunt de acord cu acest demers. Și mă voi și voi colabora um, îndeaproape cu grupul de lucru privind piața internă. Aș dori să-i mulțumesc domnului Grec pentru activitatea sa excelentă și sper că vă veți bucura de un rezultat la fel de reușit și în sesiunea în plen din uh, luna următoare. Uh, doresc să felicit uh, și să vă felicit și pentru adoptarea raportului HED. Trebuie să fim foarte atenți uh, la modul în care piețele pot să servească interesele consumatorilor. Uh, acest tablou de bord al privind consumatorii ne ajută să detectăm punctele slabe și să le rezolvăm. Uh, datele colectate ne permit să vedem cum funcționează piețele. Uh, Comisia va adopta o recomandare privind um, reclamațiile din partea consumatorilor luna viitoare și va implementa instrumentele necesare pentru a dezvolta um, date comparabile privind reclamațiile. În fiecare an realizăm uh, două studii de piață privind sărătoarele problematice pe care le-am identificat prin tabloul de bord. În acest an vom finaliza studiile privind um, sectorul electricității și piața piața pentru produsele electrice și electronice. Sper că pot conta pe sprijinul dumneavoastră pentru o abordare bazată pe uh, probe, pe dovezi concrete, uh, atât din punct de vedere politic cât și financiar. Uh, această abordare ne va ajuta să Uh, schimbăm peisajul economic, uh, ceea ce bineînțeles că include și domenii cheie, cum sunt energia, transportul, produsele digitale, serviciile financiare, fără să uităm aspectele transversale uh, legate de acces um, um, și de consum sustenabil. Și vom continua, bineînțeles, să lucrăm îndeaproape cu vicepreședintele Reding Uh, vicepreședinta Reding uh, privind uh, direct, în ceea ce privește directiva um, drepturilor consumatorilor. La summitul de luna trecută privind consumatorii europeni am creat un panel de factori implicați care au venit cu propuneri concrete. În ceea ce privește energia, vrem să ne asigurăm că consumatorii au la dispoziție instrumentele necesare pentru a compara prețurile și serviciile. Um, de asemenea, încercăm să vedem care sunt bunele practici pentru a gestiona reclamațiile um, atât uh, și este nevoie de un, de, aici de un instrument uh, um, pentru rezolvarea alternativă a contestațiilor pe o piață care a fost uh, liberalizată recent. Acum, caosul, haosul, îmi cer scuze, din sectorul transporturilor, pe care, la care tocmai am asistat în urma erupției vulcanului uh, din Islanda, a arătat că este nevoie de o coordonare a eforturilor noastre la nivel european. În ceea ce privește mm, uh, Uh, pachetul uh, privind transportul, uh, mă voi asigura împreună cu doamna comisar Reding că um, propunem, facem o propunere cât mai corectă tur operatorilor europeni. Trebuie să ne asigurăm că orice acțiune pe care o întreprindem este bazată pe o înțelegere clară a, a comportamentului consumatorilor noștri. Uh, produsele digitale și serviciile digitale uh, au un impact din ce în ce mai important în viața cetățenilor noștri. Uh, împreună cu vicepreședintele Cross vom dezvolta o piață unică digitală, uh, de asemenea creștem prezența comerțului electronic și uh, uh, asigurăm respectarea siguranței și confidențialității consumatorilor. Uh, voi susține aceste idei împreună cu colegii colegii mei comisari în ceea ce privește agenda digitală. Criza financiară a expus uh, în mod vizibil lipsa de transparență în domeniul serviciilor financiare și ne arată cât de puțin protejați sunt consumatorii. Eu doresc ca consumatorii să fie mai bine protejați pe viitor și să-și poată recăpăta încrederea în serviciile financiare. Intenționez să lucrez de aproape cu domnul comisar Barnier în acest sens. Lucrurile ne arată că consumatorii beneficiază cel mai mult atunci când informațiile sunt concise și ușor de înțeles, astfel încât să permită comparații. Doresc să mă asigur că consumatorii primesc aceste informații ca atare și le și înțeleg. În plus, îmi propun să promovez un nivel adecvat de alfabetizare în domeniul financiar. Instrumentul online educațional Dolceta este un bun început. Iar în urma unei inițiative a Parlamentului European, serviciile mele au în pregătire și un uh, program pilot. Orice cumpărăm și oriunde cumpărăm trebuie să fie sigur. Dar, în momentul de față, ne confruntăm cu două sisteme paralele în ceea ce privește uh, produsele pentru consumator, unul uh, guvernat de directiva cu produse la uh, siguranța generală a produselor și una guvernată de noua abordare. De aceea trebuie să ne ocupăm de această uh, problemă și am început revizuirea directivei cu privire la siguranța generală a produselor și uh, să elaborăm la un cadru coerent comun în mod specific, la reguli mai clare, în ceea ce privește trasabilitatea produselor, procese de standardizare și flexibilitate mai mare pentru a putea interveni mai ușor pe piață. În acest sens, uh, apreciez intenția dumneavoastră de a organiza audieri în ceea ce privește supravegherea pieței și standardizarea. Bineînțeles că reguli stringente în ceea ce privește siguranța produselor depind și de o bună cooperare cu partenerii noștri internaționali, precum China și Statele Unite. Și mă bucur să spun că tocmai am uh, început negocierile la un acord de cooperare și schimb de informații în ceea ce privește siguranța produselor cu autoritățile americane. Ieri am aflat că în uh, Statele Unite acesta urmează a fi finalizat până la finele anului. Într-o economie deschisă ca a noastră trebuie să investăm tot mai mult în cooperarea cu partenerii noștri comerciali. În uh, viitoarea mea vizită în China, acesta va fi obiectivul meu pentru a-i convinge de necesitatea respectării uh, normelor noastre de siguranță. Aplicarea legislației este un aspect crucial. Comisia identifică modalități pentru ca aplicarea legislației să fie mai eficientă și mai uh, consecventă la nivelul Uniunii Europene. Dar acest lucru necesită uh, un personal suficient și resurse financiare și din partea statelor membre. Eu înțeleg că în discutarea raportului HED, această comisie a considerat uh, o bună idee să uh, organizeze o audiere publică unde să se regăsească uh, cei care legiuitorii și uh, decidenții politici la nivel european. Acum însă, ce face consumatorul atunci când lucrurile nu merg bine? Eu vreau să le redau încrederea în instrumentele pe care le au la dispoziție. Vrem, într-adevăr, să răspundem la uh, solicitarea care ni s-a făcut în urma uh, cărții vers cu privire la căile de atac colective ale consumatorului și uh, în colaborare cu domnul vicepreședinte Almunia și uh, doamna Reding vom încerca să creăm un cadru coerent unic în ceea ce privește căile de atac. Văd de asemenea ca această consultare ca fiind o posibilitate pentru a a vă asigura că nu este vorba de uh, tipul de procese colective din Statele Unite. Dar suntem în fața unui proces de consultare uh, co uh, colectivă și vă asigur că intenția mea este să continuăm cât mai repede, astfel încât în curs de un an să avem o propunere pe care să vă înaintăm. Cu toate acestea, consider de asemenea că putem să ne gândim și la un sistem alternativ de soluționare a disputelor care să fie mai uh, rapid și mai uh, eficient, care să fie o modalitate simplă și rapidă pentru consumatori și care să soluționeze și pretenții susținute colectiv, în condițiile, bineînțeles, în care și uh, firmele vor, dorea, vor dori să colaboreze. Domnule președinte, stimați deputați, aș dori să vă mulțumesc pentru posibilitatea de a vorbi în fața dumneavoastră în ceea ce privește interesele consumatorilor și uh, planul meu uh, de lucru împreună cu Colegiul de Comisari. Voi reveni înainte de finele acestui an în fața dumneavoastră uh, și vă voi prezenta un sumar a acțiunilor pe care uh, intenționăm să le întreprindem în favoarea consumatorilor în următorii 5 ani. În uh, urma rapoartelor doamnei uh, Head, a domnului Grec și a domnului Arias, această strategie va arăta că în viziunea Comisiei uh, consumatorii sunt în centrul pieței interne și ei reprezintă uh, ideea pe care ne bazăm pentru progres. De, de aceea doresc să îmi detaliez această strategie împreună cu colegii mei comisari și mă bazez pe cooperare și sprijinul dumneavoastră pentru a putea astfel să aducem beneficii reale cetățenilor noștri. Uh, well, thank you very much indeed. Mulțumesc, domnule comisar. Încă o dată, un program foarte cuprinzător și ambițios și mă bucur că avem ocazia să colaborăm cu dumneavoastră. Este important faptul că ați pornit de la o serie de rapoarte pe care le-am adoptat de, deja și vă mulțumim. V-aș propune uh, ceva, dragi colegi, în ceea ce privește timpul de vorbire. Avem uh, nouă vorbitori uh, și jumătate de oră la dispoziție. De aceea am să acord uh, fiecăruia câte un minut și jumătate. Deci așadar ni se alătură și doamna Ruda, așa că 10 vorbitori. De aceea 5 vorbitori și apoi răspunsurile din partea dumneavoastră. Sper că am reușit să ajungem la un echilibru. S-a mai scris și domnul De Ion. Doamna Crața, da, domnul Veniu, doamna, domnul Roșfo, apoi domnul Tarabella și doamna Styler, ca primii cinci vorbitori iar apoi voi decide în ce ordine vor vorbi ceilalți. Deci, un minut și jumătate. Doamna Crațabilț. Mulțumesc, domnule președinte, pentru posibilitatea de a ura bun venit uh, comisarului Dali. Mulțumesc, domnule comisar, pentru viziunea dumneavoastră clară uh, de a pune în centru activității dumneavoastră consumatorii și cetățenii. Tocmai ați revenit din Statele Unite, unde ați, uh, ați spus că nu intenționați să ridicați uh, interdicția pentru pui care sunt dezinfectați cu clor. Importul acestora. De asemenea, ne-ați, spus că uh, îmi cer scuze, spune domnule președinte. Dați-mi voie să vă amintesc că mă refer la programul de lucru vis-a-vis -vis de activitatea comisiei noastre. Uh, organismele modificate genetic sunt interesate, dar nu se leagă de activitatea noastră. V-ați putea concentra asupra acestora, pentru că poate vor exista și alte oportunități de a pune întrebări domnului Dali. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că protecția consumatorului atunci când este vorba de uh, siguranța produselor uh, alimentare este relevantă. Îmi ce scuze, revine președintele, așa funcționează lucrurile la noi, dar dacă domnul Dali dorește să vă răspundă, sigur că o vom putea face. Doamna Vaniu. Je vais faire attention. Voi fi atentă la întrebare, fiindcă nu vreau să depășesc limitele. Mulțumesc domnului comisar în primul rând. Ați vorbit despre politica pentru protecția consumatorilor și cred că putem să redăm încrederea în Europa prin această politică. Ați vorbit despre etichetarea produselor alimentare. În mandatul anterior am fost raportor în acest dosar și există multe zone gri în care lucrurile nu sunt clare. Însă cred că cea mai bună etichetare posibilă nu poate să existe în Uniunea Europeană dacă nu există campanii de informare lansare de comisie în toate regiunile Europei. Și întrebarea mea este, există suficiente mijloace financiare pentru a face acest lucru? Ați vorbit apoi de lipsa transparenței în serviciile financiare, lucru foarte important în momentul de față. Cred că domnul Barnier s-a referit la acest lucru, e un dosar care trebuie abordat cu maximă urgență. Și atunci, atunci am o întrebare care trece puțin de limitele stabilite de domnul președinte. Am fost raportor de aviz în uh, Comisia Sănătate Mediu pentru uh, îngrijirile medicale transfrontaliere și Consiliul Spaniol, președinția spaniolă este um, gata să relanseze acest dosar. Cum stau lucrurile la nivelul dumneavoastră? Domnul președinte, în ambele domenii comisia noastră este interesată, fiindcă au legătură cu piața internă. De asta am fost puțin mai strict cu privire la doamna Corața Bild, fiindcă siguranța produselor alimentare nu e chiar așa parte a activității noastre. Domnul Roșfor. Domnule președinte, cred că cele spuse de domnul Dali cu privire la uh, recursul colectiv intră în sfera legitimului mandatului comisiei noastre. Sunt de acord domnule comisar, că marile întreprinderi trebuie să fie gata să colaboreze pentru a putea face lucrurile să avanseze în acest domeniu, fiindcă nu cred că acest lucru trebuie să fie neapărat negativ față de ele. Trebuie să ducă la instaurarea unui climat de încredere. Regat, regret faptul că textul pe care v-a axat și care corespunde proiectului de lucru al Comisiei pentru 2010 este puțin în urmă față de ce s-a convenit, fiindcă vorbim despre consultări publice și aș vrea să vă spun în acest sens că aș vrea să faceți pași înainte importanți în ceea ce privește instaurarea unei forme europene de acțiune colectivă, care să fie diferită de ce se întâmplă în Statele Unite. În al doilea rând, și aș vrea să mă refer la ce a spus dumneavoastră, am văzut cu toții consecințele erupției vulcanice, o nouă criză economică cu impact asupra consumatorilor. Știu că domnul Cala se ocupă de coordonarea transporturilor, dar din perspectiva consumatorilor, iată, ne aflăm în fața unui sector, într-un domeniu nou. Nu Sper să nu se întâmple așa ceva, dar peste câteva săptămâni ne putem găsi din nou cu un nor care să blocheze traficul aerian. Și atunci ce intenționați să faceți pentru a ne asigura că nu vom mai trece prin așa ceva? Zeci de mii de europeni blocați în tot felul de locuri, nu știau cum să facă față acestor noi cheltuieli. N-ar trebui să avem ceva adaptat la nivel european, un răspuns, forme alternative de transport sau ce putem face, respectând sigur responsabilitatea statelor membre, dar dând un impuls european care cred că este esențial atunci când, să spunem, din nefericire s-ar produce un nou eveniment similar. Domnul Tarabela. Mulțumesc, domnule președinte. După intervenția domnului Rochefort, spun și eu că într-adevăr mulți cetățeni au fost afectați de acest uh, nor și acest lucru a subliniat trei probleme. Lipsa de coordonare între autorități, statele membre și comisie, dar și lipsa de coordonare între companiile aeriene. Deci există niște lacune evidente. De asemenea, există regulamentul referitor la reguli comune în domeniul indemnizațiilor și asistenței pentru pasageri și directiva 314 care se referă la programul de lucru. N-ar trebui oare să inversăm prioritățile și să introducem revizuirea acestei directive vechi de 20 de ani aici, având în vedere problemele care au apărut și pe care riscăm să le întâlnim și în viitor? Și o doua întrebare se referă la sectorul energiei electrice. Având în vedere consecințele liberalizării în sectorul energetic și în sectorul poștal, uh, veți apăra veți susține această idee a evaluării impactului liberalizării la nivelul consumatorilor? Este clar că s-au produs aceste liberalizări ale pieței, fiecare poate avea propria sa părere asupra consecințelor. M-am întâlnit cu reprezentanții serviciilor postale cu câteva zile în urmă, există mulți lucrători acolo, uh, serviciile sunt mai costisitoare și mă apropiu de final, dar să nu înseamnă că consumatorii se bucură de servicii mai bune. Deci e vorba de un impact transversal al liberalizării și am vrea, uh, domnule comisar, să ne spuneți care este perspectiva comisiei dumneavoastră pe acest subiect. Mulțumesc și acum, doamna Steiler, spune domnul președinte. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc comisarului Dali pentru prezența astăzi. Ați vorbit despre reglementări financiare, protecția consumatorului. În această dimineață, comisarul Barnier a vorbit de aceleași subiecte cu privire la ce se va întâmpla în uh, domeniul protecției consumatorului. Poate veți uh, colabora cu domnul Barie în acest uh, sector, fiindcă e foarte important. Serviciile financiare sunt importante pentru cetățenii noștri și transparența e importantă. Domnul Barnier a menționat și acele conturi bancare de bază. Nu știu dacă există discuții între dumneavoastră în acest sens, dar e un subiect foarte important și am vrea să ne dați câteva detalii. Domnul Roșfor a vorbit despre drepturile pasagerilor. Știu că există există pachetul cu directiva pentru drepturile pasagerilor și există companii care și-au ținut cuvântul față de uh, pasageri și alții, altele nu. Și cred că e bine să vă transmitem aceste informații, fiindcă noi primim scrisori de la cetățeni și e bine să știți că există uh, companii care într-un loc au făcut mari eforturi pentru pasageri și în alt loc aceeași companie nici măcar nu a ă, dat apă pasagerilor care au rămas blocați. E vorba de oameni care poate își permit o singură vacanță pe an, atunci a fost și au fost tratați foarte prost. Aș vrea să ne dați detalii, fiindcă știu că ați fost în Statele Unite și ați discutat uh, despre drepturile animalilor și așa mai departe. Doamna Bill s-a referit la acest lucru și am vrea să știm care este propunerea de acord de colaborare pe care ați discutat-o cu Statele Unite. E o inițiativă excelentă și am vrea să colaborăm. Și, de asemenea, uh, mulțumim și pentru abordarea subiectului referitor la uh, alcool Îi dăm domnului Dale acum cuvântul să ne dea răspunsul la primul set de întrebări care au fost atât de diverse. Sunt sigur că veți da un răspuns uh, concludent. As fast as we can. Um, uh... Haideți uh, să, să mă refer mai întâi la problema ridicată în ceea ce privește Statele Unite. Noi ce am discutat mai întâi uh, am discutat mai întâi de tratamentul antimicrobial pe care îl efectează ei. Știți probabil că acesta se referă la modul uh, în care avem noi și Statele Unite standarde de uh, creștere a păsărilor și noi insistăm în a avea cele mai bune standarde pe parcursul întregului lanț de producție. Și pentru a avea un produs sigur la sfârșitul acestui lanț de producție, dar și un produs de calitate. În Statele Unite se pare că igiena în spațiile de creștere nu e atât de în centrul atenției și se rezolvă prin uh, pulverizarea asupra carcaselor de animale de producte antimicrobiale, astfel încât acestea să fie bune pentru consum. Și noi am oprit importul acestor produse în Europa. Am făcut uh, o proprie evaluare a situației, însă mai avem o grămadă de întrebări uh, pentru omologii noștri din America. Avem și un uh, program uh, în ceea ce privește dialogul cu omologii noștri din Statele Unite în această privință și în, actualmente am transmis o listă de întrebări pentru crescătorii americani, astfel încât aceștia să își poată completa dosarul științific. În discuțiile pe care le-am avut ieri și în zilele precedente, americanii, sigur, nu sunt prea fericiți uh, cu această uh, situație. Le-am explicat însă că este un lucru important pentru noi și va trebui să parcurgem acest proces. În ceea ce privește organismele modificate genetic, americanii salută faptul că acum nu mai le dăm o impresie cum, ca și cum am uh, respinge în totalitate ideea organismelor modificate genetic. Uh, suntem și noi în favoarea inovării, inovației, dar uh, aș spune, a inovației responsabile. Ceea ce înseamnă că vreau să mă asigur că inovațiile sau produsele propuse aduc un beneficiu umanității. Este una din chestiunile asupra cărora voi insista în această dezbatere legată de organismele modificate genetic. De asemenea, uh, îi voi întreba pe în americani dacă vor fi de acord ca noi să avem uh, studii și evaluări independente de ale lor după. De aceea ne dorim și din partea lor studii efectuate de organisme independente, nu de firmele producătoare, care să facă ca această percepție negativă și foarte emoțională în ceea ce privește uh, OMG-urile să dispară. Iar în momentul de față încep uh, să ne parvină aceste informații solicitate. Aceasta este situația în acest sens. În ceea ce privește etichetarea alimentelor, este o chestiune importantă. Acum, ce îmi propun eu, de fapt? Dacă m-ați întrebat acest lucru, v-aș spune că mi-ar place ca consumatorii să fie suficient de informați ca, astfel încât atunci când ei iau o decizie, acest, aceast, aceste decizii să influențeze politica pieții. Dar pentru ca acest consumator să fie informat, trebuie și noi să ne asigurăm că le punem la dispoziție suficient de multe informații. Însă eu sunt uh, finanțist de meserie și știu că toate aceste lucruri costă și până la urmă aceste costuri sunt suportate de consumator. Și nu putem să încercăm să includem grămezi de informații pe ambalaje. Nu asta e soluția. Încercăm însă să avem o abordare holistică a acestor chestiuni. Îmi cer scuze dacă răspunsul meu e lung în această privință. Ca parte a discuțiilor pe care le-am avut în America, Acolo s-a adus în discuție economia behavioristă care aduce o nouă abordare uh, în uh, domeniul economic, nu doar, doar bazată pe costuri și beneficii, ci și de factorul uman. Este poate ceva ce ar trebui să adoptăm și noi. Dar am uh, înțeles că nu trebuie să includem pe ambalaje informații pe care consumatorii nu le înțeleg. Educația, sigur, este importantă. Dacă luăm o sticlă de apă, putem uh, să uh, citim uh, câtă sare conține această apă, dar ce înseamnă asta până la urmă? Așadar, trebuie să le explicăm oamenilor ce înseamnă acest lucru. Altfel, este un uh, exercițiu gratuit. Lucrăm la un program de informare cu 15 state membre și iar anul viitor uh, uh, va avea loc unul cu România. Acest program de informare este unul costisitor și aici trebuie să încercăm să găsim o finanțare corespunzătoare pentru aceste proiecte care sunt atât de vitale pentru obiectivele noastre. Și aici, împreună cu serviciile mele, insist ca procesul de stabilire a bugetului să nu fie uh, același sistem birocratic uh, bazat pe bugetul anului precedent și suplimentarea acestuia, ci un buget bazat pe proiectele pe care ni le propunem sau proiectele respectiv care ni se solicită, să le evaluăm costurile aferente, iar apoi, sigur, ă, decizia va fi una politică în, în ceea ce privește ă, selectarea acelor programe care să fie implementate. În ceea ce privește serviciile medicale transfrontaliere, am uh, discutat cu președinția spaniolă și am căzut de acord să lucrăm în această privință și îmi face plăcere să vă anunț că președinția spaniolă a făcut uh, câțiva pași înainte spre găsirea unui consens și înainte de întâlnirea de la Madrid de săptămâna trecută făcusem progrese bune și președinția spaniolă uh, a transmis un document în care expunea propria viziune în acest sens. S-au uh, primit uh, comentarii pozitive din partea multor state membre, ceea ce a făcut ca celelalte state membre care blocau aceste decizie să-și fi schimbat în parte atitudinea. E prea devreme să spunem care va fi decizia în final, pentru că anumite țări încă au o rezervă de examinare, dar uh, sunt optimist. A, dar asta e și natura mea. De aceea cred că e bine să mergem în această direcție. În ceea ce privește recursul colectiv, vă spuneam că reprezintă o prioritate pe agenda noastră. Încercăm să înțelegem în detaliu aceste chestiuni împreună cu colegii mei comisari, Almunia și Reding. Vor fi două acte legislative, unul bazat pe interesele uh, consumatorilor și celălalt uh, în domeniul comerțului. Dar trebuie să ne asigurăm că nu vor apărea conflicte între aceste două acte normative. De aceea această consultare și sper că până la mijlocul anului viitor vom putea veni cu o propunere legislativă. Acum, norul de cenușă a fost într-adevăr un dezastru nu doar datorită faptului că mulți dintre noi, inclusiv eu, nu am putut să ne urmăm programele cu consecințe, bineînțeles, dar și din punct de vedere uman, consumatorul a avut de suferit. Comisia s-a mișcat repede pentru a vedea care este soluția cea mai bună. Am subliniat în mod public care sunt uh, drepturile consumatorilor și am insistat și vis-a-vis -vis de anumiți operatori care încercau să joace dur. Am insistat așadar să fie respectate drepturile, cons- drepturile consumatorilor, de a fi transferați pe alte rută, pe transport alternativ, pe a primi mâncare și apă și de a fi cazați. Și am insistat asupra acestora. Iar centrele noastre pentru consum- consumatori din întreaga Europa ne transmit acum feedback-ul lor uh, în ceea ce privește problemele concrete și și, și din partea dumneavoastră, bineînțeles că ne-ar place să avem uh, un feedback în acest sens, fie, fie uh, direct sau uh, indirect. Luni Una din problemele cele mai complicate a fost uh, aceea a consumatorilor care nu au putut să ia legătura cu operatorii de zbor și au fost astfel nevoiți să ia propriile măs- măsuri sau să apeleze la transport alternativ. Asta este o, o, încălcare a legislației actuale sexuale. Este, îmi cer scuze că citesc, dar uh, este un document care mi-a fost înmânat când eram în mașină. Trebuie să mai spun de asemenea că Comisia încearcă de asemenea să ofere asistență companiilor de zbor pentru pierderile pe care le-au suferit, dar condiționăm orice fel de asistență de uh, furnizarea de dovezi din partea operatorului de zbor că a respectat legislația cu privire la protecția consumatorului. Și dacă uh, Uh, se dovedește că nu a respectat legislația în materie, nu va beneficia de această asistență. În ceea ce privește energia, da, ne concentrăm într-adevăr asupra energiei în acest an și așa cum vă spuneam în alocuțiunea mea, unul din tablourile de bord pe care le vom efectua în acest an se va referi la electricitatea pentru consumatorul final, pentru a vedea unde lucrurile funcționează și unde nu. Și odată ce știm, vom uh, lua măsurile necesare pentru a ne debarasa de chestiunile care nu funcționează în acest sector. În ceea ce privește transparența serviciilor financiare, de asemenea, un aspect important și un alt dezastru uh, în ultimii doi ani în ceea ce privește pe uh, consumator. Sunt, pe de o parte, oamenii care investesc și, pe de altă parte, cei care apelează la credit. Și de ambele părți, cred că este nevoie de reformă și de o transparență sporită. Dreptul la informare e un drept clar și aceste informații trebuie să fie clare, concise, precise iar consumatorul trebuie de asemenea să fie în măsură să poată compara informațiile între mai multe instituții. De asemenea, aș dori ca atunci când se acordă credite, cel care oferă creditul împrum, să aibă o mai mare responsabilitate. Să se asigure că creditorul va putea să își achite creditul pe care îl ia. În ceea ce privește bunăstarea animalelor, nu am discutat acest lucru în Statele Unite, dar am avut un interviu înainte de a merge în Statele Unite și mi s-a adresat o întrebare, atât în contextul puilor clorinați, dar și în contextul testelor asupra animalelor atunci când este vorba de produse cosmetice. Și am spus că în momentul de față nu preconizăm să extindem derogarea acordată. Vreau ca presiunea să rămână asupra operatorilor pentru a găsi, să găsească metode alternative. Ați dat un răspuns foarte detaliat, uh, chiar mai mult decât vi s-a cerut. Doamna Corața a plecat, dar sunt sigur că ar fi fost mulțumită de răspuns. Deja trecem în timpul alocat domnului Arias, dar dat fiind că sunt avem o listă de vorbitori. Am să vă spun propunerea mea. Uh, avem domnul Arias, domnul Grec și apoi putem să trecem la coordonatori în ordine inversă față de normal. Domnul Dion, doamna Rule, domnul Bușoi, doamna Gebhar și domnul Schwab. Poate nu doresc să contribuie, fiindcă consideră că au primit deja răspunsul, dar dacă da, fiecare are la dispoziție maxim un minut și jumătate și apoi domnul Dali. Și dacă putem termina până la 6 fără un sfert, avem 45 de minute pentru o primă revizuire a raportului dumneavoastră, domnule Arias, care veți și deschide prima, această a doua rundă de întrebări. Mulțumesc, în primul rând, mulțumesc comisarului Dali pentru prezență și pentru că ne acordă atenția. Mi-a plăcut foarte mult răspunsul dumneavoastră în ceea ce privește comerțul electronic. Mă bucur să văd că acesta este un punct important pe ordinea priorităților dumneavoastră. În comisia noastră, cum s-a spus, se lucrează la un document referitor la comerțul electronic în Uniunea Europeană și aș vrea să vă invit să cunoașteți rezultatul acestuia și să colaborați pentru a accelera simplificarea și armonizarea diferitelor eforturi care există prin intermediul unei directive care să faciliteze consumul într într-o piață unică europeană digitală, creând cadrul pentru a transforma comerțul electronic într-o activitate cotidiană sigură. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul președinte a închis microfonul. Domnul Greh. aver veru importanti u al consumatorului, un U de lebda dubju fl-impen tijak, Domnule comisar, lucrurile pe care ni le-a spus sunt foarte importante pentru consumatori și fără îndoială veți face tot ce veți putea pentru a vă îndeplini programul. Însă am o problemă. Dacă toate prioritățile menționate referitoare la consumatori și la gestionarea activității, um, fiindcă ați menționat aici mai multe inițiative, unele vor fi ale dumneavoastră, personal, alte aparțin altor directorate și altor comisari. Și eu cred că, da, e bine că sunt multe priorități, dar că în cele din urmă nu vom realiza nimic concret. Ați putea să ne spuneți dacă există o strategie comună care să fie coordonată de dumneavoastră, așa cum am cerut noi, pentru ca în cele din urmă să avem o activitate care să nu fie fragmentată pe mai multe directorate și care să nu aducă plus valoare consumatorilor. Mulțumesc, domnul Dion, acum. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. O serie de întrebări. Mă alătur domnului Tarabella, care s-a referit la serviciile poștale și liberalizarea acestora. Am prezentat și o întrebare orală, de altfel, referitoare la uh, impactul liberalizării serviciilor poștale asupra lucrătorilor și cetățenilor. Și există și un uh, moratoriu referitor la această liberalizare și aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră. În al doilea rând, birourile de achiziții. Uh, știți situația, primești un mail uh, și ți se spune că îți poți coordona singur informațiile și dacă răspunzi, deja ai semnat un contract. Sunt niște practici ilegale, dar care există și aș vrea să știu cine se poate ocupa de acestea, fiindcă această situație se înrăutățește pe zi ce trece. Și apoi mai există și importanța Um, care trebuie acordată organizațiilor uh, pentru protecția consumatorilor, care au o activitate foarte bună, dar care se plâng, cel puțin mă abordează pe mine și pe colegii mei și se plâng de faptul că nu e ușor să stabilească legătura cu comisia. Și aș vrea să știu dacă veți face ceva pentru a facilita puțin lucrurile pentru aceste organizații. Mulțumesc, domnule Dio. Trebuie să vă spun că uh, ce, subiectul ridicat de domnia sa are legătură mai mult cu Comisia pentru Transport, chiar dacă noi am dat un aviz uh, din perspectiva pieței enorm uh, interne. Doamna Rule, acum. Domnule Dali, mă uimește rapiditatea cu care v-ați familiarizat cu portofoliul dumneavoastră sunt într-adevăr uh, impresionată și poate că avem uh, poziții diferite în ceea ce privește OMG-urile, dar modul în care plasați interesele consumatorilor în centrul atenției dumneavoastră mă impresionează. Cred că în statele membre cele două abordări, noua abordare și directiva cu privire la siguranța generală a produselor a creat uh, confuzie și de aceea cred că este bine uh, să ne gândim de la bun început cum anume putem coopta și țările cum ar fi China și Statele Unite, pentru că noi ne-am dat seama că uneori ne-am gândit prea târziu care sunt standardele aplicate de acestea, iar apoi apar problemele. Dar odată ce știm care sunt abordările Uh, celorlalte țări putem ajunge la un numitor comun. Am dorit să vorbesc însă și în ceea ce privește bugetul, pentru că dumneavoastră spuneați că vă doriți mai multă flexibilitate și este important, dar în acest an, uh, din păcate, eu sunt raportoarea acestei comisii pentru buget și tot mereu um, constatăm că Consiliul taie bugetul pentru protecția consumatorului. De aceea, avem nevoie de cooperarea cu dumneavoastră pentru a putea să dispunem de resursele de care avem nevoie. Proiectele pilot, sigur, au sensul lor. Am, am discutat în comisia noastră despre forumul cu privire la piața internă, dar dacă înțeleg bine din contribuția dumneavoastră, e vorba și și de audieri publice în ceea ce privește recursul colectiv, ceea ce mi se pare o bună idee, de asemenea și audieri în ceea ce privește aplicarea legislației. Uh, dacă mai aveți și alte idei, v-aș fi recunoscătoare. Am putea și noi să încercăm să introducem aceste elemente în propunerea de buget. În ceea ce privește ultima temă, informarea, și aici sunt de acord, ar fi bine dacă Comisia ar veni cu propuneri în acest sens. Pe de o parte avem uh, viziunea consumatorului informat, pe de altă parte știm că consumatorul este depășit de multitudinea de uh, informații care se răsfrângă asupra lui. Această temă apare din ce în, în ce mai mult. Poate că ar fi bine să existe un fel de ghid aici și în uh, cadrul grupurilor politice nu există un numitor comun aici. Unele grupuri doresc uh, mai multe informare, altele spun că prea multă informare nu aduce nimic. Domnul Bușoi. Thank you very much. Uh, mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru prezență, domnule comisar Dali. Știu că aveți un program foarte ambițios în domeniul sănătății, în ciuda faptului că instituțiile europene nu au multe prerogative în acest domeniu. Dar am fost uh, nu chiar atât de impresionat de am fost impresionat de claritatea și de atașamentul dumneavoastră față de protecția consumatorului. Și vă felicit. De asemenea, apreciez faptul că intenționați să emiteți o recomandare privind uh, metodologia armonizată pentru clasificare și metodologia pentru mm, clasificarea plângerilor consumatorilor e foarte important, fiindcă există mari diferențe între statele membre în acest domeniu la fel și în ceea ce privește nivelul protecției consumatorilor și de aceea eu sunt pentru uh, armonizarea standardelor privind protecția consumatorilor în statele UE. În scurta mea intervenție aș vrea să vă întreb uh, un detaliu cu privire la pacienți, care sunt și ei consumatori, consumatori de, produ- de as- uh, uh, îngrijiri medicale. Văd că aveți o propunere de directivă sau regulament referitor la dispozitivele medicale. Vă referiți în această propunere doar la niște modificări tehnice sau aveți intenția de a face niște schimbări semnificative în domeniul dispozitivelor medicale? Mulțumesc! Într-adevăr, domnul președinte spune două aspecte foarte importante. Doamna Gebhardt. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că s-au spus foarte multe. Am dorit doar să subliniez în mod anume încrederea consumatorilor consumatorilor în piața internă, care lipsește și ceea ce duce la multe dificultăți. Și dacă ne propunem să creăm această încredere, trebuie să le dăm la mână ceva. Și ne-ați promis că vreți să faceți acest lucru. Așadar, să aibă posibilitatea că atunci când se lovește de o problemă, să-și câștige drepturile astfel încât să aibă încredere că atunci când uh, achiziționează ceva în altă parte, li se dă dreptate dacă lucrurile nu au funcționat așa cum uh, și-au dorit. Spuneați uh, că vreți să abordați uh, și acest sistem european de recurs colectiv. În acest sens aș dori să mă alătur rugămintei domnului Roșfort. Există foarte multe studii, foarte multe consultări deja. Uh, mai vreți și dumneavoastră una. Sunt de acord să o faceți, dar după aceea, vă rog, luați o decizie și dați-ne ceva de lucru. Să nu veniți să ne spuneți încă o dată, da, mai trebuie să verificăm încă o dată, să evaluăm situația. Asta au făcut-o predecesorii dumneavoastră. Cred că la un moment dat uh, trebuie luată și o decizie. Sper că o veți face anul acesta. Domnul Schwab, cred că încheie lista noastră, dar dânsul este absent, așadar uh, vă dau dumneavoastră uh, cuvântul pentru răspunsuri și uh, chestiunile care, la care nu vom reuși să dăm un răspuns, ne le puteți desigur transmite și înscris din partea serviciilor dumneavoastră. I have also been informed of the context. Da, am fost uh, informată asupra conținutului raportului privind uh, comerțul electronic și pot să vă spun că vom sprijini um, progresul uh, comerțului electronic, precum și controlul acestui proces, aspectele care au fost ridicate în ceea ce privește um, accesul utilizatorilor la internet, de exemplu, și faptul că trebuie extins uh, acest acces în măsura posibilului. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că nu există nicio fragmentare, așa cum spuneți dumneavoastră în raport, în ceea ce privește regulile de protecție a consumatorilor în lumea internetului, în această lume virtuală. Este foarte interesant uh, să lucrez cu dumneavoastră pe acest uh, concept care cred că ar fi foarte important um, în, um, în combaterea contrafacerii. De asemenea, un aspect important ar fi aici informațiile furnizate pacienților. Trebuie să asigurăm o filtrare bună a calității informațiilor care ajung la uh, consumatori. Acum, uh, de asemenea, necesitatea de a garanta securitatea uh, traficului pe internet pentru minori, iarăși o problemă importantă și cred că în măsura posibilului trebuie să uh, facilităm uh, utilizarea platformelor de comerț electronic de către cetățeni există un anumit nivel de armonizare. Uh, știu că acesta nu funcționează peste tot, dar trebuie să înțelegem mm, care sunt rezultatele pe care le așteptăm. Ce dorim? Dorim să încurajăm accesul utilizatorilor, asigurându-ne că de fiecare dată când uh, fac o achiziție știu ceea ce cumpără și că au un contact uh, direct cu furnizorul. Um, dorim o utilizare mai uh, accentuată a comerțului electronic. Um, da, uh, furnizorul trebuie să fie conștient care să fie conștient de angajamentele și de obligațiile sale, oricare ar fi țara în care se află cumpărătorul cu care tratează. Deci trebuie să definim foarte clar care sunt obiectivele pe care le urmărim și apoi să trecem la îndeplinirea lor. huwa magħruf illi huwa ta' importanza kbira. Este evident că uh, consumatorii se află în centrul politicilor noastre, fie că e vorba de agenda digitală, fie că e vorba despre energie, transport, oricare ar fi problema discutată. Consumatorul trebuie să fie centrul preocupărilor noastre. Acesta este mandatul meu în cadrul Colegiului de Comisari. Ori ce inițiativă propusă de colegii mei comisari sau propusă de mine trebuie analizată în toate detaliile sale, în, uh, bineînțeles, având în vedere interesul consumatorilor. În ceea ce privește sectorul digital, știm că a existat o mișcare de uh, restrângere a comerțului electronic pentru anumite produse, uh, în ideea de a proteja anumite companii și anumite uh, produse. Obiectivul era de a stabili reguli uh, care până la urmă au avut, uh, ar avea, îmi scuze, niște efecte negative asupra consumatorilor și noi am rezistat acestei mișcări pentru că consumatorul este atras de acest gen de tranzacții și trebuie să ne asigurăm că și ceilalți, con- și ceilalți comisari pun interesul consumatorilor pe primul loc, pentru că efectele legislației asupra consumatorilor trebuie să fie prioritatea noastră. Aceasta va fi dovada eficienței muncii mele și a responsabilităților mele și pot să vă asigur că mm, comisarii lucrează în colaborare strânsă și înțeleg importanța protecției consumatorilor și până acum nu cred că am întâmpinat niciun fel de problemă în coordonarea uh, activității colegilor mei comisari din acest punct de vedere. Aș dori din nou să subliniez că nu vom implementa o legislație de tip american. Da, voi repeta la nesfârșit acest lucru și sper că uh, cât mai curând, fie că avem sau nu studii, uh, vom avea o legislație cât mai adaptată. Și vă asigur din nou că nu vreau să tergiversez lucrurile, dar lucrăm uh, uh, intens și există un calendar deja fixat pentru acest proces și Așa cum a spus domnul Grec, uh, există niște termene, poate luna mai, dar, dar sper că Uh, oricum uh, vom fi pe calea cea bună și vom obține rezultate până anul viitor. Sunt de acord cu dumneavoastră că aceste aspecte sunt extrem de importante dacă dorim să recâștigăm încrederea consumatorilor în piața internă. Acum, reprezentarea consumatorilor în reuniunile noastre. Ați vorbit despre asta. Nu cred că uh, consumatorii nu sunt suficient reprezentați în dezbaterile noastre. De exemplu, am fost la Washington și una din activitățile uh, care uh, a reprezentat uh, obiectivul meu principal uh, acolo a fost tocmai abordarea dialogului transatlantic cu consumatorii și uh, am făcut acest lucru cu mare plăcere. Um, feedback-ul pe care l-am primit a fost foarte pozitiv. Acum, siguranța, directiva privind siguranța produselor. Uh, salutăm aici uh, toate informațiile pe care puteți să ni le dați, tot feedback-ul legat de implementarea acestei directive care ne va ajuta în activitatea noastră. Acum, includerea Statelor Unite și a Chinei în această formulă este un lucru important și am discutat acest lucru uh, în cadrul vizitei mele și sper că până la sfârșitul acestui an vom obține un acord de colaborare privind siguranța produselor. Și suntem cu toții conștienți că acest lucru este în beneficiul tuturor și chiar s-a sugerat ca și Canada să fie inclusă în acest proces și am spus de ce nu, pentru că cu cât rețeaua este mai mare, cu atât um, efectul de protecție a consumatorilor este mai uh, intens. Acest proces, acest acord de colaborare ne va permite să accentuăm uh, controlul securității produselor deci, în acest mod, um, ne intensificăm uh, capacitățile de control. Uh, la fel și China, vă mă voi deplasa acolo în luna iunie și voi insista pe modul în care putem controla calitatea la sursă, mm, chiar în China. Sigur că acest lucru nu este ușor, suntem cu toții conștienți de asta, dar uh, consider că Trebuie să insistăm și discutam acest lucru și cu mm, omologii mei din Statele, membre, din uh, Statele Unite. Uh, trebuie să avem uh, o, mm, un proces comun de abordare a Chinei. Trebuie să vorbim împreună, mm, să avem o poziție comună în fața Chinei pentru a ne asigura că siguranța produselor devine un subiect important pentru chinezi la toate nivelele, inclusiv la nivelul lor. timp de 10 ani am fost ministru de finanțe, deci știu prea bine cum e cu bugetele și este foarte important ca toate aceste noi proiecte și noi idei pe care le avem să fie finanțate în mod corect, pentru că altfel ne vom înneca în mediocritate și nu cred că asta ne dorim. Finanțele nu sunt necesare numai pentru proiectele pilot, uh, avem deja câteva proiecte pilot, însă cel mai important este să înțelegem că avem nevoie de finanțare pentru a construi capacitate, pentru a pentru construcția de capacitate, pentru că, așa cum știți, uh, um, una din criticile pe care le primim cel mai des, inclusiv din partea dumneavoastră a parlamentarilor, este că uh, punerea în aplicare a legislației europene este insuficientă în multe domenii. Ei bine, în calitate de comisar aș putea să spun asta nu e problema mea, e problema statelor membre. Dar până la urmă, care mai este rolul nostru aici? Rolul nostru aici este să obținem rezultate pentru cetățenii noștri. Noi suntem aici pentru cetățenii europeni. Deci nu e suficient să vă spun că asta nu e responsabilitatea mea. Este responsabilitatea mea pentru că trebuie să mă asigur că acolo unde sunt insuficiențe putem să uh, întărim eforturile și să construim capacitatea autorităților de implementare pentru ca Uh, rezultatele să fie adecvate. Acum, în ceea ce privește siguranța produselor, uh, lipsa de supraveghere poate avea anumite efecte, dar când vorbim de alte domenii, siguranța alimentară, supravegherea problemelor legate de igienă, epidemii, pandemii, știți că toate aceste procese nu au frontiere. Iată un subiect unde trebuie să ne asigurăm că fiecare își asumă responsabilitatea în același mod. Armonizarea în ceea ce privește reclamațiile de la cetățeni, da, cred că vom avea astfel capacitatea de a răspunde mai rapid la reclamațiile din partea cetățenilor, de a le înțelege și de a ne mișca mai repede. Dispozitivele medicale acum, e ultima mea observație Modificarea principală pe care o vom avea aici uh, se referă la noi domenii, cum ar fi testele genetice, precum și întărirea uh, vigilenței în ceea ce privește calitatea și utilizarea acestor dispozitive. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, John, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, John, pentru că ați abordat atât un de multe subiecte și subiecte atât de largi, inclusiv uh, subiecte care țin de competența dumneavoastră, dar care nu intră în responsabilitatea comisiei noastre. Și întărind ceea ce au spus colegii uh, mei, uh, este clar că ați uh, dezvoltat o, o stăpânire foarte largă a subiectelor de care vă ocupați. Uh, că aveți capacități de control și de analiză și trebuie să vă felicit uh, că um, atunci când ați venit uh, la audiere, uh, doamna Gebhardt v-a rugat să ne confirmați că veți fi campionul respectării protecției consumatorilor printre comisari și cred că astăzi ne-ați demonstrat că într-adevăr sunteți hotărâți să deveniți asta. Uh, și am vorbit uh, astăzi despre foarte multe subiecte, inclusiv despre mm, securitatea alimentelor și despre uh, incidența cenușei vulcanice și ne-ați arătat că uh, sunteți angajați și că doriți să uh, continuați colaborarea cu noi pentru restul mandatului dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru această prima dezbatere pe care o avem împreună și ne face plăcere să lucrăm cu dumneavoastră. Uh, ne face plăcere de asemenea să avem printre noi membrii ai echipei dumneavoastră cu care de asemenea întreținem um, uh, relații de colaborare foarte strânsă. Vă Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Hi, Uh, so, ladies and gentlemen, uh, on to our final... Doamnelor și domnilor, uh, sunt conștient că am uh, restrâns foarte mult timpul uh, pentru ultimul raport și vă fac o propunere. Uh, pentru că am lucrat uh, puțin între timp cu Jordan și cum este un raport foarte important pentru comisia noastră și ridică un interes foarte mare din partea dumneavoastră, domnul Dali uh, și, dom- și domnul Cross sunt de asemenea foarte implicați din partea comisiei. Și vom asculta totuși cu mare atenție introducerea privind acest raport suntem interesați de asemenea și de prezentările din partea raportorilor din umbră, însă mi se pare că acest raport ar putea beneficia de o perioadă de analiză puțin mai lungă în prezența raportorilor din umbră și având în vedere calendarul, uh, vă propunem o întâlnire pe 2 iunie, când uh, doamna Cross va veni uh, va veni să discute cu noi și Cred că putem să avem o oră de discuție atunci, în după amiaza zilei de 2 iunie, uh, o dezbatere mai amănunțită la care să participe și dumneavoastră. Termenul pentru amendamente mi se pare destul de nerealist în vedere că nu am avut uh, timp să discutăm până acum, deci uh, termenul de depunere este 5 mai. Este un raport din proprie inițiativă și cred că calendarul este mult prea strâns. Uh, spre deosebire de raportul domnului Grec, de exemplu. Și cred că mi s-ar părea o idee bună să procedăm așa. Nu știu dacă coordon coordonatorii sunt de acord, doresc să facă comentarii în acest sens. Da? Toată lumea este de acord? Deci, ă, dorim să vă ascultăm prezentarea în această după-amiază și grupurile politice vor ă, vor transmite această, aceste elemente de introducere raportorilor din umbră. Și faptul că dorim să avem o dezbatere mai amănunțită ulterior arată chiar care este importanța acestui raport și nu faptul că dorim să restrângem timpul de vorbire. Eh, eh, mulțumesc, în primul rând vreau să vă mulțumesc Mulțumesc și pentru că ne-ați dat mai mult timp pentru amendamente, că într-adevăr timpul e scurt și cred că e foarte important acest uh, raport și e bine să avem mai mult timp pentru prezentarea amendamentelor. Vreau să salut pe toată lumea. De când am fost numit raportor pentru acest, uh, realizarea acestui raport în cadrul acestei comisii care se numește Realizarea pieței interne în ceea ce privește comerțul electronic, am studiat și am lucrat problemele care apar în comerțul electronic. Acest raport rezultă după analizarea mai multor documente și studii realizate referitoare la situația comerțului online și mai multor întâlniri cu toți factorii implicați în comerțul electronic, mai multe asociații de consumatori, companii și alți stockholders care operează pe piața online. Și aș vrea să le mulțumesc tuturor pentru contribuția la realizarea acestui raport. În tot acest interval am observat că există multe probleme cu care ne confruntăm și acestea sunt variate. Există multe bariere care împiedică dezvoltarea concretă a pieței online. Există uh, există bariere care deocamdată nu pot fi depășite și pentru realizarea strategiei 2020 trebuie să înțelegem că comerțul electronic este o forță motrice a internetului și un catalizator important al obiectivelor legate de piața internă. E important ca toate părțile interesate să coopereze pentru depășirea obstacolelor existente, pentru îmbunătățirea situației comerțului electronic transfrontalier și aceasta trebuie să fie o prioritate căreia trebuie să-i dedicăm energia noastră. Unul dintre factorii Fundamental pentru îndeplinirea acestor obiective este nevoia unei politici active care să permită cetățenilor și companiilor să beneficieze de comerțul electronic pe deplin și care să beneficieze de posibilitatea um, găsirii de produse bune la prețuri competitive. În raport am spus că există posibilitatea nu doar de realizarea pieței interne în domeniul uh, comerțului electronic, ci și să realizăm piața internă prin intermediul comerțului electronic. Depășirea acestor bariere va contribui la lupta împotriva creșterii inegalităților și la protecția consumatorilor vulnerabili, a grupurilor cu venituri scăzute, a mici, întreprinderilor mici și mijlocii și va duce la o dinamizare a economiei europene. Comerțul electronic trebuie să fie accesibil tuturor cetățenilor europeni și pentru ei trebuie să avem niște politici eficiente care să reducă problemele existente și care să le permită acestora să se bucure de piața internă online. Trebuie să îmbunătățim regulamentele existente în mai multe domenii care au impact asupra comerțului electronic electronic și să consolidăm aplicarea uh, normelor deja existente. Cum am spus în primul schimb de puncte de vedere din 17 martie, e nevoie de o piață europeană puternică pe plan intern, care să ne permită să fim competitivi și pe plan extern. Europa trebuie să aibă un set de norme europene care să crească activitatea comercială prin intermediul internetului pe plan intern, dar care să ne permită nouă și companiilor noastre să fim competitivi pe plan extern. E nevoie de o legislație europeană nu doar pentru Europa, ci și pentru competitivitatea externă. Și pentru a avea o adevărată piață digitală europeană competitivă, e bine să avem niște idei clare cu privire la barierele existente. Economia secolului 21 are multe probleme pe care trebuie să le abordăm. Internetul este o, o nouă tehnologie emergentă care a dus la revoluționarea modului de lucru și nu avem cum să ne modernizăm economia dacă nu folosim și noile tehnologii. Europa trebuie să fie un lider și să fie un model la nivel uh, mondial în domeniul economiei digitale. Cum am spus uh, de-a lungul discuțiilor, există șase puncte care trebuie dezvoltate pentru a îmbunătăți comerțul electronic în Europa și pe aceste șase puncte se centrează raportul meu. Accesul la internet trebuie să fie mai bun pentru a putea cumpăra online. Consumatorii trebuie să aibă acces de calitate la rețea trebuie să uh, se crească numărul utilizatorilor de internet și să se îmbunătățească calitatea, prețul și rapiditatea rețelelor de internet în Uniunea Europeană, fiindcă nu peste tot există conexiuni de bună calitate. Apoi, există o fragmentare a pieței online. Există vânzători care creează bariere în calea piețelor transnaționale și nu există servicii online disponibile pentru persoane din anumite regiuni ale Uniunii Europene cumpărătorii din anumite țări nu pot cumpăra ce doresc online. Deci este important să existe mijloace pentru consolidarea articolului 20 aliniatul 2 din Directiva Servicii, care prevede uh, interzicerea discriminării pe baza naționalității sau a reședinței. Trebuie să depășim fragmentarea normativă referitoare la protecția consumatorilor aplicarea directivei privind drepturile consumatorilor va fi un pas înainte, nu doar atunci când se încheie contracte, ci și atunci când încercăm să soluționăm problemele care pot apărea între cumpărător și vânzător. E nevoie să se consolideze încrederea consumatorilor atunci când aceștia fac achiziții online. Mulți nu fac acest lucru fiindcă n-au încredere în siguranța acestei piețe, din mai multe motive. Pentru a consolida încrederea consumatorilor piața, în piața online, trebuie să se ia anumite acțiuni, după părerea mea. Trebuie să se creeze și să se aplice un semn de calitate european, trebuie să se consolideze supravegherea rețelei, trebuie să existe campanii informative prin care consumatorii să poată afla care le sunt drepturile. Trebuie să știe ce elemente trebuie să aibă o pagină de internet pentru a avea încredere în ea și care sunt formele sigure de plată. De asemenea, trebuie să fie asigurată și siguranța datelor personale. Trebuie să existe stimulente pentru ca și comercianții să-și comercializeze producțiile pe internet. Există multe companii care nu fac acest lucru fiindcă se confruntă cu mari inconveniente când încearcă să o facă. Există mai multe norme referitoare la taxe, uh, venituri și așa mai departe, care variază de la o țară la alta și acest lucru face ca impactul financiar asupra comercianților să fie diferit și dificil și de aceea trebuie să existe uh, norma, norme care să ajute și vânzătorii retail să vândă online. Trebuie să se reglementeze mecanismele de plată utilizate online, trebuie să se armonizeze costurile postale și bancare în Uniunea Europeană, trebuie să existe practici comune pentru problemele legate de plată, drepturile de proprietate intelectuală trebuie să fie uh, reglementate la nivel european pentru a nu trebui să fie plătite în mai multe părți, publicitatea pe internet trebuie să fie reglementată și mecanismele pentru solidaritate gestionarea conflictelor trebuie să fie de asemenea mai bine reglementate. Trebuie să se facă eforturi pentru a garanta siguranța uh, minorilor care folosesc internetul. Trebuie să există un nivel uh, superior de protecție legală pentru minori și trebuie să se lanseze niște campanii de informare destinate părinților, profesorilor și tutorilor acestora, cu scopul de a îi informa pe aceștia cu privire de responsabilitățile pe care le au față de educația copiilor atunci când e vorba de comerțul electronic și cu privire la uh, importanța supravegherii internetului de către minori. Nu vreau să închei fără a mulțumi secretariatului IMCO pentru disponibilitatea de care a dat de voie și profesionalismul uh, cu care, m-au, um, cu care mi-au răspuns la întrebări. Și vreau să mulțumesc de asemenea tuturor Eh, tuturor raportorilor din umbră pentru sugestiile făcute. Am ascultat eh, în ultimele luni, la, am participat la mai multe întâlniri, am primit multe sugestii și de aceea vă mulțumesc și aș vrea cu mare atenție să ascult sugestiilor, sugestiile membrilor acestor comisii și sugestiile care pot veni din partea altor factori interesați și cu siguranță sunt sigur că toate aceste lucruri nu vor face decât să îmbunătățească raportul meu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această introducere a raportului dumneavoastră. Uh, avem două comisii care furnizează avize pe acest raport, uh, Comisia ITRE și Comisia Jurii. și cu siguranță că un calendar mai lung ne-ar ajuta să ne descurcăm mai bine. Domnul Sivici, sunteți unul din raportorii din celelalte comisii? Da, bănuiesc că da. Și atunci uh, doresc să vă urez bun venit la lucrările acestei comisii. Și îmi face plăcere să vă invit să contribuiți la discuția noastră de astăzi. Zważywszy na późną godzinę, ograniczę się... Da, știu că este târziu. Îmi voi limita uh, timpul uh, de vorbire. Președintele îl invită să își deschidă microfonul din dreapta pentru a putea avea de asemenea și imaginea sa preluată de cameră. Which we are sitting normally on left side. Yeah, that's right, yeah. So I think if you press that... It's typical for my political group. Da, probabil butonul din stânga, da, acesta se potrivește cu viziunea politică a grupului meu. Unii ar spune că e o discriminare aici. Da, acum apăreți, apăreți pe ecran. <laughs> Altfel nu v-am fi văzut. Nu știu dacă vă face bine că mă vedeți sau erați mai bucuroși când nu mă vedeați, în orice caz. Doamnelor și domnilor, vorbim despre un subiect cu adevărat fascinant, pentru că asistăm la o revoluție între ghilimele și uh, acest această revoluție a avut loc de mai multe ori în istorie, s-au scris uh, pagini întregi despre asta, nu sunt un specialist, însă recunosc că asistăm la o revoluție în ceea ce privește modul de achiziționare a produselor. Apetitul consumatorilor um, s-a dezvoltat foarte mult în ultima vreme și uh, Deși subiectul este unul fascinant, informațiile și cunoștințele nu sunt suficiente. Întotdeauna când suntem entuziași și fascinați de ceva, ducem lipsă de informații și de cunoștințe despre subiectul respectiv. Uh, acest lucru se, este valabil și pentru comerțul electronic. Consider că raportul este foarte important, însă există niște capcane în care am putea cădea și care sunt legate de simplificarea uh, procesului. Potențialul uh, acestei piețe este de 100 de miliarde de euro, însă nu cred că trebuie să cădem în um, capcana uh, unui entuziasm uh, exagerat. Dacă, de exemplu, cumpărați un produs online, înseamnă că nu-l mai cumpărați într-un magazin uh, tradițional. Deci dacă uh, consumatorii sunt prezenți online, înseamnă că un anumit comerciant își pierde uh, clienții. Deci, uh, acest proces nu este avantajos pentru cei care mm, acționează în uh, procesul comercial uh, din viața reală. Deci să nu exagerăm uh, cu entuziasmul. Există mai multe aspecte care nu au fost incluse suficient sau nu au fost incluse deloc în raport, ca de exemplu atunci când vorbim despre un comerț deschis în Uniunea Europeană, cred că este un paradox că aici unde comerțul ar trebui să fie cât mai deschis, este limitat și este închis. De ce? Pentru că anumiți clienți și anumiți com- consumatori sunt um, victime ale discriminării. Uh, directiva spune că discriminarea este interzisă, însă eu uh, dețin o carte de, uh, un card uh, bancar polonez pe care nu pot să-l utilizez în Regatul Unit, de exemplu, pentru că acolo cardul meu nu este recunoscut de comercianții uh, britanici. Deci e foarte bine să avem idei uh, răsunătoare, dar trebuie să uh, ținem cont că um, discriminarea trebuie să fie eliminată. Acum toată problema garanțiilor, certificatelor de garanție, uh, posibilitatea de returnare a produselor. Aici raportorul are dreptate să spună că consumatorii încă nu au suficientă încredere în acest tip de comerț uh, pentru că nu pot atinge produsul respectiv. Și atunci trebuie organizată o campanie de promovare a acestui tip de comercializare. În același timp, trebuie să arătăm că consumatorii se bucură de aceleași drepturi. Dacă cumpără o mașină de spălat online, pot să o returneze dacă are defecte um, sau dacă are garanție, produsul respectiv poate fi înlocuit dacă nu funcționează cum trebuie. unele persoane chiar se tem de comerțul online, nu îndrăznesc să facă aceste achiziții online, pentru că da, se gândesc că dacă uh, cumpără un produs care nu funcționează, ce soluții au? Și atunci se orientează mai degrabă spre magazinele convenționale. Uh, deci aici uh, intervine problema credibilității comercianților. Această credibilitate se construiește în ani de zile, într-un mod tradițional și acum trebuie să facem la același lucru și pentru comerțul electronic. Persoanele care um, fac comerț online trebuie să își construiască, uh, să, să-și fidelizeze consumatorii, clienții. Altfel, aceștia nu vor utiliza comerțul electronic. Dacă construim un sistem clar de rezolvare a uh, conflictelor și a contestațiilor, atunci uh, în, comerțul electronic uh, va funcționa, dar în lipsa acestui sistem el nu are cum să funcționeze. Există un uh, mecanism uh, care se referă la um, domeniile de pe internet și la proprietarii domeniilor pe internet. Nu știu dacă acesta ar putea fi extins la comerțul pe internet în general. Mulțumesc uh, pentru o abordare foarte largă și cred că aveți dreptate să ne reamintiți că comerțul electronic face parte din uh, piața în sens general și de asemenea face parte din procesul de completare a pieței interne. Am văzut că doamna Styler doar, dorește să ia cuvântul, însă înainte de asta voiam să aud și uh, părerea comisiei. Dacă dorește să ia cuvântul, vă invit să faceți câteva observații și apoi continuăm. Okay, um, yeah. Uh, right. Well, that's fine then. Okay. Well, um, well, I, I think you have a choice actually. If you... Cred că puteți alege. Urmăm uh, să invităm uh, comisia și să reluăm la altă întâlnire. Știu că doamna Gebhardt are mandat să vorbească din partea raportorului din umbră. Poate vă invit pe dumneavoastră să vorbiți mai întâi, chiar apoi și pe doamna Steller. Și dacă mai avem timp și de domnul Mayer, îi vom da cuvântul și acestuia, dar cred că nu vom mai avea timp. Cine vrea să înceapă atunci? Catherine. Catherine. Doar o intervenție succintă și mulțumesc pentru că mi-a dat ocazia. E interesant de văzut uh, de unde a pornit comerțul electronic. Și atunci când colegul meu a vorbit de frigidere, mi-am dat seama că mult mai, tot mai mulți oameni cumpără cadouri de Crăciun pe internet, uh, multe cărți printre acestea. Dar uh, revenind la frigidere, sunt foarte multe companii care oferă în paralel și pe internet, dar și în spații convenționale aparatura electrocasnică. Însă vedem că și elementul de protecția consumatorilor intervine, în special în tranzacțiile transfrontaliere și aici trebuie să ne asigurăm că că aceștia au și uh, toate condițiile necesare. Și uh, acestea fiind spuse, doresc uh, um, să mulțumesc raportorului și sunt curioasă să văd ce are de spus și doamna Geppert. Mulțumesc. Facil, uh, cum cela. Am să vorbesc în franceză. N-am să spun tot ce mi-am notat aici, fiindcă sunt două pagini pline, dar aș vrea, dat fiindcă domnul raportor a descris lucrurile în detaliu, să fac și eu câteva remarci pentru domnul Arias, care uh, cred că sunt relevante. Aș vrea să vă mulțumesc întâi de toate pentru acest uh, text extrem de util în care se subliniază avantajele și problemele care apar în calea dezvoltării acestui instrument pentru realizarea pieței interne. Ați uh, menționat aici niște puncte importante care trebuie subliniate și care au un efect pozitiv. Însă există și aspecte asupra cărora avem probleme și trebuie să discutăm. Printre altele, vorbiți despre paradigma aleasă, subliniind în proiectul de raport că cele 500 de milioane de consumatori europeni sunt uh, esențial pentru funcționarea eficientă a pieței interne. Eu aș spune că piața internă uh, există pentru consumatori și nu invers, consumatorii pentru piață și cred că asta ar trebui să fie clar. La punctul 4 menționați propunerea doamnei Reding de armonizare totală pentru comerțul electronic. Aici există un mare semn de întrebare și poate ar trebui să-l discutăm între noi ca să vedem până unde putem merge cu această armonizare. La punctul 14 spuneți că trebuie să ne întrebăm dacă există nevoia de a avea cât mai multe regulamente în acest domeniu și la punctul 19 dacă e nevoie de agenții independente pentru protecția suplimentare, suplimentare față de cele care există, sau dacă nu cumva se pot gestiona acest subiect și altfel. De asemenea, cred că trebuie să se aprofundeze mai mult această chestiune a plăților online. Domnul Sivieci tocmai a expus exact același lucru, foarte important. Punctul 25 propune crearea unui program de subvenții și colegul meu și chiar și eu considerăm că nu acesta ar fi cel mai eficient mijloc. Ar trebui să ne gândim la un comerț electronic cu norme clare și transparente din perspectiva TVA-ului, a proprietății intelectuale, a sistemului de plăți și a, a trimiterii prin poștă și, numai de, și nu la, neapărat la subvenții. Cred că astea au fost aspectele esențiale pe care mi le-a spus colegul meu. Au mai fost și alte puncte, dar n-am să intru în detalii, le-am scris aici. Cred că lucrurile pe care le-ați propus, domnule Arias, reprezintă o bună bază, un bun punct de plecare în discuțiile noastre și suntem deschiși să cooperăm cu dumneavoastră la maxim. Good. Uh, thank you very much indeed. Bun. Mulțumesc foarte mult pentru concizie. Poate și domnul Meyer dorește să vină cu câteva comentarii în ceea ce privește progresul din partea Comisiei. Știm că există și altă serie de inițiative ale Comisiei în paralel, în special în ceea ce privește lanțul de aprovizionare. Sunt domenii importante pentru integrarea pe piață. Pe de altă parte, Comisia a adoptat uh, săptămâna trecută o propunere care să reglementeze distribuția de produse exclusivă. Și aici uh, Aici datorăm colegilor noștri din uh, Comisia Econ opinia cum că aceste lucruri nu ar fi importante pentru consumatori. Dar poate puteți să ne creionați un cadru mai larg și și să punctați anumite uh, etape în ceea ce privește viitorul acestor inițiative. Mulțumesc. Uh, cred că nu-mi revine mie misiunea de a completa răspunsul domnului comisar Dali, dar uh, chestiunile pe care le-ați uh, ridicat în discuție sunt importante. Le avem în vedere în momentul de față Cred că raportul Parlamentului va fi o contribuție foarte importantă pentru activitatea Comisiei din acest an în materie de comerț electronic. Mulțumesc! Right, that was, uh, you were admirably restrained. Ați fost admirabil de concis în această uh, seară. Dar poate data viitoare veți vorbi mai pe larg. Vom stabili un calendar uh, mai detaliat după 2 iunie, ceea ce va face ca votul asupra acestui uh, raport să fie probabil în septembrie, dar avem două plenare atunci. Voi da așadar uh, cum, cuvântul domnului Arias. Dar, domnule uh, Sevici, sunteți dumneavoastră raportor pentru aviz din partea altei comisii? Vreau doar să mă asigur. Nu. Bun. Ați avut o intervenție personală. Um, credeam că sunteți raportorul pentru aviz din partea altei uh, uh, comisii. Dacă este cazul, ar fi interesat să știm și opiniile acestora. Eh, Bueno, muchas gracias, presidente. Eh, entiendo... Mulțumesc, domnule președinte. Din câte am înțeles din comentariile dumneavoastră, termenul de depunere a amendamentelor a fost mutat pe 2 iunie, corect? Nu, trebuie să stabilim împreună cu dumneavoastră un nou termen, dar pe 2 iunie vom mai avea încă o oră alocată dezbaterii pe marginea raportului dumneavoastră, asta după uh, este în aceeași zi cu întâlnirea cu doamna Nelly Creus. <clears throat> Și ne vom întâlni împreună cu comisiile care uh, întocmesc un aviz uh, la o dată super, uh, ulterioară. Vom vota probabil în comisie în iulie și în plen va intra probabil în uh, septembrie. Și bineînțeles că trebuie să ne întâlnim și cu comisiile care redactează avizele acest raport. Bun. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul astăzi pe marginea acestui raport. Am luat notă de comentariile dumneavoastră și le vom uh, include în dezbaterea noastră și dat fiind faptul că am uh, prelungit uh, termenul pe care îl avem pentru uh, dezbaterea acestui raport, cred că este un lucru util și vom avea ocazia să includem aceste idei în raportul final. Mulțumesc! Mulțumesc! Cred că vom profita de acest termen prelungit și Uh, sunt convins că împreună cu raportorii din umbră veți colabora foarte bine cu comisiile pentru aviz. Acestea fiind spuse, domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru prezență. Vreau să vă reamintesc că vom avea o întâlnire pe 10 mai de la 3 la uh, 6 jumate, agenda care vi se va comunica, iar apoi uh, <clears throat> pe 2 și 3 iunie două sesiuni unde uh, o așteptăm și pe doamna Cruz. Vă mulțumesc încă o dată pentru o participare. Ședința se suspendă.